Stimați colegi, bună ziua. Bun venit la această a doua zi de uh, conferință. Sper că v-ați odihnit puțin și că ați re- re- reușit să digerați uh, alimentele, hrana nu neapărat gastronomică, ci interesantă, intelectuală de aseară. Aș dori să lansez uh, această a doua zi de Uh, ședință. Aș dori să-i mulțumesc domnului ministru Calucec uh, pentru că după ce a participat la ședința noastră de ieri a venit din nou astăzi în cadrul comisiei noastre. După cum știți, luni și marți a prezidat uh, reuniunea ECOFIN la care sigur va mai reveni pentru că pe ordinea de zi acestui Consiliu au fost subiecte importante precum TVA-ul pe care l-am discutat aseară în prezența domnului comisar Laszlo Kovaci, comisarul competent uh, pe acest subiect, bineînțeles uh, subiectul planurilor de redresare economică, eficientă lor, dar și <clears throat> situația pieței bancare și a nefuncționării normale, ca să spunem așa, pieței uh, interbancare cu miza legată de instalarea acestor structuri de izolare a produselor toxice sau uh, impure, uh, cum a preferat să le numească aseară domnul comisar Almunia. Aș dori să mulțumesc și copreședintelui meu, care la Camera Deputaților uh, din Parlamentul Republicii Cehe prezidează Comisia pentru Afaceri Economice. În câteva cuvinte uh, va face un discurs de introducere. Bineînțeles, aș dori să mulțumesc uh, și domnului Lorenzo uh, Binismaghi pentru participarea sa la lucrările comisiei noastre în calitate de membru al Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene se ocupă de dimensiunea internațională a zonei euro vom putea și să îi punem întrebări în legătură cu aceste subiecte în momentul în care se vorbește tot mai mult de un nou Bretton Woods sau de uh, rata de schimb. Dar aș dori să îl întrebăm și în legătură cu subiecte precum uh, supravegherea sistemului bancar. Din 2002, Banca Centrală Europeană a anunțat că poate că ar dori, ar, ar fi mai bine să primească mai multe competențe în domeniul supravegherii. Știm că e un subiect în care multe state membre discută, uh, pentru că structurile de supraveghere nu este aceeași în toate statele membre, deci geografia europeană este greu de organizat în acest domeniu, însă cu criza financiară apar tot mai multe idei și în perspectiva finalizării lucrărilor uh, grupului uh, uh, la rozier, mandatat de către președintele Barroso, Sperăm, deci, că funcționarea supravegherii în cadrul Băncii Centrale Europene ar putea să fie rediscutată. Pentru cei care nu au participat la ședința de ieri, aș dori să repet acest lucru. Lucrările activității noastre sunt transmise în direct uh, pe pagina internet a Comisiei noastre pentru afaceri economice și monetare. Uh, vă rog de asemenea să aruncați o privire și pe cele două documente, din păcate doar în limba engleză, documente de studiu care v-au fost uh, transmise și care au fost redactate de către experții care ne ajută în activitatea noastră, în lucrările noastre între ale Comisiei Economice și Monetară. Un document vizează planurile de redresare economică, iar celălalt planul de ajutorare a băncilor. E vorba de un grup de experți independenți care um, a analizat în mod critic, nu la modul negativ, ci cu detașare și cu uh, eficiență intelectuală în legătură cu fezabilitatea și um, Justificarea acestor uh, planuri de ajutorare. Coordonarea europeană în aceste două domenii nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor uh, celor mai îndrăzneți dintre noi. Iată, am ajuns la sfârșitul uh, introducerii mele. Domnule copreședinte, vă propun uh, să începeți uh, dimineața cu discursul și apoi îi voi da cuvântul domnului ministru. Și vă mai propun, având în vedere că avem onoarea de a avea pe cei doi oratori printre noi doar pentru un scurt timp, domnul ministru, din câte am înțeles, trebuie să plece la ora 11 și jumătate. Deci eu aș dori să îi uh, dăm domnului ministru cuvântul pentru discursul inițial, punem apoi întrebările și apoi uh, după aceea îi dăm cuvântul domnului Binis Maghi. Domnule copreședinte, aveți cuvântul. Eh, Mulțumesc, doamnă Beres, eh, domnule ministru, doamnelor și domnilor. E o adevărată onoare pentru mine să coprezidez ședința noastră de astăzi. Într-adevăr, uh, întotdeauna există momente în care faci un lucru pentru prima dată, dar iată, pentru Republica Cehă a sosit acest moment de a deține președinția uh, Uniunii Europene și e pentru prima dată pentru mine când coprezidez un astfel de eveniment atât de important. Deci uh, vă cer îngăduința pentru eventualele uh, greșeli pe care aș putea să le fac. Uh, misiunea mea nu este ușoară și cred că puțină îngăduință va face, uh, va, va uh, simplifica lucrurile. În introducere aș dori să spun următoarele. Lumea financiară și lumea economică sunt foarte strâns legate între ele. Și la sfârșitul anului 2007, am uh, primit uh, primele semnale din Statele Unite în legătură cu faptul că lumea financiară nu uh, era prea bine, aceste semnale în legătură cu potențiale uh, probleme, trebuie să vă spun că anul 2008 ne-a confirmat aceste um, semnale negative. Sistemul bancar a fost întâi lovit, apoi uh, au apărut consecințe pe piețele economice și apoi uh, consecințele negative au început să se facă simțite tot mai acut. Guvernele au încercat să uh, ia măsuri pentru a face față acestei crizi. Sigur că politicienii au o altă viziune asupra fenomenului decât economiștii. Pentru economiști, uh, acest uh, fenomen este ciclic și deci că orice am face, oricâte resurse am face pentru a pune capăt acestui ciclu, nu am putea să facem nimic. Pe de altă parte însă, politicienii știu foarte bine că trebuie să facă cel puțin ceva, să, ia, să adopte câteva măsuri pentru a uh, da naștere unor fenomene pozitive. Și eu aș dori să subliniez că politicienii încearcă să se ridice la înălțimea așteptărilor. Deci dacă stânga, partidele de stânga sau de dreapta reușesc să ajungă la un acord, uh, la o soluție comună, pentru a ne permite să continuăm să luăm uh, anumite măsuri în comun, cred că aceasta va fi o victorie politică, pentru că așteptările pozitive de care vorbeam, dar și posibilitatea de a de a controla, de a liniști situația sunt foarte importante. Și apoi doar vom putea folosi instrumente uh, economice, instrumente specifice. Dar încă o dată e clar că fiecare guvern va folosi o metodă diferită. Și aș dori să vă dau un exemplu pe care îl cunosc foarte bine. Cel al Republicii Cehe. Republica Cehă nu a fost afectată foarte mult de această criză, însă evident, uh, din punct de vedere logic, cri criza economică, recesiunea economică are consecințe negative și în Republica Cehă. Sigur, nu aș dori să trag concluzii pripite. Nu, eu uh, aș dori acum să fac doar câteva observații de introducere. Însă aștept cu nerăbdare concluziile dezbaterii noastre pentru a putea ca noi împreună să progresăm. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule copreședinte vă propun să luați cuvântul când doriți în dezbaterea noastră. Domnule ministru, vă mulțumesc încă o dată pentru participarea dumneavoastră. Știm câte misiuni aveți în calitate de președinte, de, de președinte ECOFIN și de ministru de finanțe. Aveți uh, un, o agendă foarte încărcată. Vă mulțumesc pentru disponibilitate, pentru participarea dumneavoastră astăzi aici. Deci uh, vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, E o onoare pentru mine să particip la ședința dumneavoastră și este și o onoare, a fost o onoare și să particip pentru mine la ședința de ieri, la uh, dezbaterile foarte interesante. Din păcate, sunt obligat să plec chiar înainte de ora 11, pentru că Parlamentul Ceh va discuta subiecte foarte importante legate cu port- de uh, portofoliul meu și dacă nu voi uh, participa la ședința Parlamentului, s-ar putea să nu îl mai, uh, nu mai întâlnesc pe colegii mei uh, în uh, scurt timp și de aceea trebuie să plec. Aș dori să mă refer la piețele financiare, la reglementări, dar și la situația din Republica Cehă. Sistemul financiar global trece printr-o perioadă foarte instabilă, foarte volatilă și cred că este foarte important să înțelegem ce s-a întâmplat și de ce. Pentru că doar atunci putem să găsim o soluție. Uh, Totuși, identificarea cauzelor e un proces foarte complex. Instabilitatea a fost cauzată de o serie de factori care au apărut și care au interacționat uh, în timpul uh, creditului monetar și de al uh, situației creditelor. Și aceasta nu într-o situație de, de exces de credite, ci la o subevaluare a riscului de credit și de faptul că complexitatea uh, uh produselor financiare nu a fost, uh, uh, nu a fost corect evaluată. Această criză a apărut pe piața financiară uh, atât uh, în Statele Unite cât și în alte regiuni. Apoi au apărut uh, elemente precum reglementarea prudențială și fluxuri de uh, capital și o rată mare a îndatorării publice, ceea ce a făcut uh, uh, foarte greu găsirea unor soluții pozitive în această situație stresantă, ceea ce a dus aproape la colapsul piețelor financiare. Uh, identificarea soluțiilor politice în această situație este foarte dificilă și de aceea Uniunea Europeană trebuie să profite de ocazie și să încerce să găsească un răspuns coordonat pentru că doar un răspuns comun, coordonat, ne poate permite să ne îndeplinim obiectivele. Impactul crizei financiare se răspândește uh, din, de la instituțiile financiare în economia reală, va trebui să facem față unor noi provocări. Cea mai importantă este capacitatea piețelor de a absorbi noi emisiuni uh, de acțiuni guvernamentale, ceea ce va necesita o intervenție pe plan fiscal. Deocam avem deja semnale că în unele uh, țări se iau astfel de măsuri. Apoi va trebui să coordonăm măsurile la nivel european, cât și la nivel uh, mondial și am dori să reînnoim încrederea în piețele financiare, care este foarte importantă pentru stabilizarea situației financiare actuale. Această criză a apărut în urma lipsei de încredere și trebuie să reconstruim această încredere. Piețele noastre financiare și economiile noastre sunt tot mai strâns legate de ele și e singurul mod uh, posibil în care putem continua. Iar situația actuală, în situația actuală trebuie să ajungem la o coordonare la nivel global, ceea ce nu înseamnă că Europa trebuie să aștepte un acord internațional înainte de a lua măsuri, ă, nici pe departe. De multe ori am observat că Europa poate fi în prima linie, poate da modelul în ă, mai multe domenii. Însă provocarea cea mai importantă acum este să ne asigurăm că, indiferent de soluție, Europa trebuie să rămână deschisă și că această soluție nu trebuie să ducă la piețe financiare fragmentate. Toate măsurile uh, protecționiste trebuie respinse, pentru că ele nu pot uh, să facă decât să înrăutățească situația. Cooperarea care duce la standarde duble, uh, recunoașterea reciprocă și uh, deschiderea pieselor este, este mesajul nostru principal. Și acesta ar trebui să fie transmis nu numai în Uniunea Europeană, ci și în negocierile cu partenerii noștri internaționali. Iată de ce premierul ceh și președintele Consiliului a convocat un summit extraordinar al șefilor de stat și de guvern astfel încât să putem spune nu protecționismului. Grupul 20 reprezintă platforma cea mai bună pentru o uh, coordonare globală, globală interguvernamentală. Reprezentanții G20 în uh, noiembrie 2008 s-au pus de acord în legătură cu un plan de acțiune pentru măsurile care trebuie adoptate pe termen mediu și termen scurt pentru a îmbunătăți situația reglementării financiare. Pregătirile pentru ședința care va avea loc în 2 aprilie anul curent uh, sunt în curs. Uh, grupurile de s-a convocat un grup de experți pentru a pregăti această ședință. Președinția cehă va încerca să găsească o poziție comună între toate statele membre ale Uniunii Europene în legătură cu negocierile de la G20 la toate nivelurile de negociere. Am dori ca la întâlnirea G20 avem o poziție comună, vastă, a tuturor statelor membre. Și aș dori să vă spun că ECON și Parlamentul European va putea uh, fi consultat în legătură cu această poziție comună. E limpede că e nevoie de transparență pentru a extinde sfera regulamentului, care până acum nu a fost uh, reglementat pentru a stimula rezistența sistemului financiar prin intermediul unor noi uh, reguli prudențiale și a standardelor contabile pentru a îmbunătăți schemele de compensații în instituțiile financiare, cât și pentru a asigura o mai bună reziliență a piețelor. Totuși, când adoptăm toate aceste măsuri, nu trebuie să uităm că înainte de a configura un nou cadru de reglementare, scopul, uh, scopul acestui, uh, acestui cadru trebuie definit de la început. Pentru că, până la urmă, calitatea acestui cadru, uh, calitatea finală, este mult mai importantă decât viteza, viteza adoptării schimbărilor. Deci, prioritatea noastră, numărul unu, este calitatea. calitatea. Aceste chestiuni sunt foarte tehnice și foarte complexe și deci nu există, nu putem avea soluții rapide uh, și ușoare. Deci nu trebuie să uităm că consecințele um, neintenționate al unor mișcări uh, pripite pot crea noi probleme. Să sperăm că vom ține cont de toate aceste aspecte când vom finaliza uh, propunerile legislative pe care le discutăm acum și că vom reuși să le discutăm cu Parlamentul European pendelete. Aș dori acum să le trec rapid în vedere. Obiectivul principal al președinției cehe este să găsească un consens între Consiliul și Parlamentul European înainte de sfârșitul anului 2009 în trei domenii prioritare. Reglementarea în legătură cu agențiile uh, de rating, directiva Solvency 2 pentru companiile de asigurare și directiva privind cererile de capital pentru bănci. Subiectul cel mai complex la nivel uh, mondial, dar și european, este reglementarea privind agențiile de Uh, rating. Noi, președinția cehă, dorim să, avem, să obținem un text uh, legislativ uh, de calitate și aceasta în ciuda caracterului global al acestei industrii și în ciuda uh, sfidărilor și presiunii timpului și sperăm să ajungem la un acord. În ce privește Solvenții 2, uh, provocarea este foarte evidentă. E însă și o ocazie de a stabili norme interna internaționale uh, în ce privește reglementările în sectorul asigurărilor. Și cu toții suntem de acord că, uh, indiferent de compromisul final, acesta trebuie să fie suficient de prudențial. O altă prioritate importantă pentru noi este revizuirea directivei privind cerințele de capital pentru bănci. E o reacție de tip legislativ la această criză și încercăm să, obți să obținem un acord uh, cu Parlamentul European într-o primă lectură. Negocierile pe aceste teme importante sunt foarte complexe și de aceea e o plăcere pentru mine să vă anunț un prim uh, succes înregistrat în ce privește um, reglementarea plăților în euro transfrontaliere. În această săptămână Consiliul a ajuns la un acord uh, prin care servicii uh, financiar, serviciile financiare vor avea mai multă certitudine nu a fost uh, un subiect ușor și a fost greu să ajungem să obținem un consens între toate statele membre, însă este un pas foarte important înainte și sper ca succesul înregistrat la Consiliul să fie urmat și de succes în negocierile cu Parlamentul European. Dincolo de activitatea legislativă, președinția cehă are și misiuni politice Trebuie să ne gândim să, să rezolvăm lacunele cadrului de reglementare uh, care au fost evidențiate de către criză. Prioritatea președinției cehe este să actualizeze foaia de parcurs decisă de către Consiliul ECOFIN, dar și principiile susținute de către Consiliul European. De asemenea, trebuie să ne gândim și la uh, viitoarele linii directoare europene în ce privește serviciile financiare. Uh, chestiunile de reglementare la care m-am referit înainte, dar și organizarea structurii de um, supraveghere a piețelor financiare sunt foarte importante chestiunea unui acord european în ce privește supravegherea piețelor financiare uh, va fi uh, influențată de către concluziile grupului de experți uh, prezidat de către domnul de la Rozier. Raportul acestui grup ar trebui să fie publicat la sfârșitul lunii februarie. Și eu consider că este o contribuție foarte importantă la uh, negocierile politice. Avem nevoie de o dezbatere extinsă, deschinsă, care să țină cont de toate așteptările și toate uh, temerile tuturor părților implicate. Și suntem cadru, gata să uh, dedicăm uh, ședința informală din aprilie de la Praga acestor uh, subiecte. Suntem gata să facem tot ce putem pentru a îmbunătăți cadrul de supraveghere. Însă avem și alte evenimente, de exemplu, uh, consolidarea activității comitetelor la Faluzii 3, apoi uh, uh, construirea unui cadru de supraveghere, asemănător cu cel al sistemului băncii centrale europene sau instituirea unei agenții europene de supraveghere. Această dezbatere este foarte importantă, însă nu trebuie să uităm și chestiuni mai uh, nuanțate care trebuie să fie abordate precum și uh, chestiunea arhitecturii financiare. Trebuie să ne asigurăm că asistăm la o armonizare adecvată nu numai în ce privește legea privind serviciile financiare, dar și reglementarea sistemului actual de reglementare. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că stabilitatea financiară este suficientă pentru a sprijini orice nouă arhitectură, eventuală nouă arhitectură. Apoi, asigurarea Um, sistemul, sistemului de supraveghere trebuie pregătită pentru orice schimbări uh, noi, uh, potențiale la nivel european. Aș dori, pe scurt, uh, să mă refer la aceste elemente. Factorul cel mai important care ar putea consolida stabilitatea și dezvoltarea piețelor financiare europene e o provocare principală pentru președinția cehă. În prezent nu avem un cadru de supraveghere și pentru sancțiuni. Uh, abordarea teoretică a acestui uh, cod, dar și uh, regulile de aplicare pot fi diferite de la un stat membru la altul. Uh, am putea ajunge la un arbitraj de reglementare și am putea astfel chiar amenința stabilitatea piețelor. Și de aceea trebuie să profităm de ocazia curentă și să facem tot ce ne stă în putință pentru a obține rezultate concrete în acest domeniu. Suntem conștienți de faptul că această provocare este imensă, însă considerăm că putem lua măsuri concrete, eficiente uh, și că ele sunt chiar necesare. Uh, iar armonizarea în acest domeniu este singurul mod în care putem avansa avansa. Această criză ne-a arătat că sistemul actual de gestiune a crizelor și acordurile uh, financiare nu sunt uh, suficiente pentru a contracara uh, șocurile transfrontaliere. Și trebuie să ne întrebăm dacă memorandumul de înțelegere pe care l-a însemnat anul trecut a fost cu adevărat aplicat și dacă el, e o, el furnizează o bază suficientă pentru viitor. O altă întrebare. Suntem siguri că cadrul uh, nostru de reglementare este suficient pentru a face față uh, gestiunii crizelor și dacă el ne permite să intervenim la timp sau dacă ne permite transferul de active. Această criză ne-a arătat în mod evident că trebuie să avem un sistem acorduri de supraveghere eficiente între statele membre, pentru că fărâmițarea sistemului uh, național de supraveghere poate avea consecințe negative asupra uh, pieței, uh, stabilității piețelor, care să se repercuteze și la nivel european. Deci, după cum observați, uh, avem foarte multe chestiuni dificile pe care trebuie să vă spun pe șleau, ni se pare foarte greu să găsim o soluție satisfăcătoare. Trebuie însă să încercăm să obținem un compromis. Cu toate acestea sunt încrezător. Sunt sigur că dezbaterea va fi suficient de vastă și că uh, ședința ECOFIN din aprilie nu va fi singura ocazie pentru ca miniștrii și experții să se poată întâlni și să discute. E un subiect foarte important pentru o singură dezbatere. Iar dezbaterea trebuie să continue, trebuie să fie susținută. Aș dori să subliniez încă o dată că Uniunea Europeană s-a implicat activ pentru a găsi un răspuns, o reacție coordonată la criza financiară. S-au obținut uh, foarte multe progrese și am reușit să evităm uh, situația, uh, catastrofa toamna trecută. Totuși apar noi provocări. O parte din strategia, strategiei noastră, convenită anul trecut de a asigura stabilitatea financiară, vizează și o abordare europeană în ce privește activele toxice. E un subiect foarte complex și de aceea cooperăm foarte strâns cu Comisia Europeană și cu Banca Centrală Europeană pentru a găsi modul optim de a evalua aceste active și de a participa Uh, în uh, aceste scheme de ajutorare. În toate aceste domenii, președinția cehă nu va precupeți niciun efort pentru a înlesni și pentru a accelera dezbaterile în curs, pentru a ne asigura că avem un uh, nivel maxim de consecvență pentru a stabiliza economia și situația financiară și pentru a evita eventualele negative efecte colaterale. Președinția cehă nu dorește să își promoveze interesul nostru național obtuz, noi dorim să fim moderatori ai dezbaterii în mod echitabil pentru a ajunge la un compromis acceptabil pentru toată lumea. Doamnelor și domnilor, în concluzie, câteva observații succinte de ordin politic. În toate aceste domenii ne confruntăm nu doar cu riscuri legate de scăderea PIB-ului, sau cu criza economică mondială. Provocarea noastră cea mai mare astăzi o reprezintă și procesul nostru de luare a deciziilor. Și de aceea va trebui să facem tot posibilul pentru a evita greșelile. Sunt sigur că, deși opinia publică așteaptă din partea noastră măsuri concrete, măsuri specifice, sunt convins că aceste așteptări nu ar trebui să fie supraestimate. Trebuie să scriem deschis că trebuie să fim uh, capabili să atenuăm efectul uh, crizei financiare asupra cetățenilor, însă nu ar trebui să pretundem că suntem în stare să uh, ne asigurăm că Europa și țările noastre vor ajunge la o creștere economică durabilă pentru totdeauna. Piața economică evoluează în cicluri și e imposibil să ai o creștere economică durabilă fără aceste schimbări ciclice. Sigur, cei care pică în capcana acestor așteptări nerealiste, nu vor face decât să îi deziluzioneze pe cetățeni. În comunism, în țara mea, spuneam că suntem gata să, uh, ne, să controlăm chiar și fenomenele meteorologice, ploaia, vântul și așa mai departe. Sigur, nu am reușit niciodată. Deci tot ce putem este să facem tot ce putem pentru a atenua impactul crizei asupra cetățenilor noștri. Dar nu putem evita o astfel de criză ă, total. Mm, riscul cel mai important este protecționismul ă, combinat cu intervenția publică. Sigur, presiunea este foarte mare, uh, tentația de a recurge la protecționism este foarte mare, dar consecințele pe termen lung al măsurilor protecționiste uh, sunt mult mai uh, negative decât scăderea PIB-ului, efectul ciclic al scăderii PIB-ului. Avem nevoie de o cooperare deschisă, avem nevoie de liber schimb, iar, și de, iar protecționismul nu ar face decât să distrugă piața liberă. Sigur, apar și riscuri în domeniul reglementării, le-am abordat uh, în prima parte a discursului meu. Eu mi-aș dori ca sistemul să funcționeze mai bine. E o ocazie unică pentru noi toți să îmbunătățim sistemul. Haideți să nu încercăm să îl schimbăm radical peste noapte. Haideți să nu încercăm să-l revoluționăm, pentru că am putea face mai mult rău decât bine. Haideți să sprijinim evoluția în revizuirea arhitecturii financiare, sistemului uh, de supraveghere a piețelor financiare. Haideți să nu optăm pentru o măsură revoluționare, pentru că Istoria economică a ultimilor decenii ne-a arătat că deciziile politice pripite în domeniul reglementării au adus mai mult rău decât bine. Și sunt sigur că dacă, sub presiune, am luat măsuri pripite, dacă am încercat să facem o revoluție, nu am nicio îndoială că rezultatul ar fi Uh, uh, catastrofal. Deci haideți să dăm dovadă de coordonare, să milităm pentru armonizare, să susținem evoluția și nu revoluția în acest domeniu. Iar ultimul risc uh, pe care aș dori să-l evidențiez este costul costul neadecvat respectiv uh, Uh, moștenirea negativă pe care am putea o lăsa um, generațiilor următoare, măsurile fiscale, iar intervenția publică în acest domeniu trecută sau prezentă se face totuși pe uh, seama copiilor și a nepoților noștri. Și nu putem deocamdată să întrebăm dacă uh, sunt de acord cu o astfel de măsură. Nu avem uh, lichidități. Singurii bani pe care îi vom putea obține vor fi împrumutați și de aceea în procesul de luare a deciziilor trebuie să uh, echilibrăm riscul crizei economice pe de o parte, dar și pe de altă parte riscul costurilor pentru aceste credite dar și riscul unor uh, probleme viitoare potențiale în legătură cu refinanțarea datoriei publice. Trebuie să fim uh, siguri că nu uh, impunem o povară pe generațiile următoare, <clears throat> să nu le impunem un cost suplimentar pe umeri pe care n-ar putea să-l ducă. Știm că nu suntem eterni și nu ne dorim ca generațiile următoare să ne înjure și să ne, să ne urască. E o onoare pentru mine să cooperez pe toate aceste subiecte cu dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare clară cu privire la mizele președinției ECOFIN. Vă mulțumesc și pentru viziunea provocărilor care vă așteaptă până la sfârșitul acestei președinții. Conform uh, regulii noastre interne, vă propun să dăm cuvântul în primul rând la doi parlamentari uh, din partea Parlamentelor Naționale și apoi să dăm cuvântul Parlamentului European. Unii s-au manifestat deja din partea Parlamentelor Naționale. Încă nu am pe nimeni pe listă, așa că vă invit să ridicați mâna. dat fiind că domnul ministru ne va părăsi la ora 10 jumătate. Iată de ce vă, uh, vă cer să concentrați intervențiile, în primul rând, pe intervenția dumnealui. Prima cerere de luare a cuvântului este din partea Camerei Deputaților Italiane domnul Gianfranco Conte. Buongiorno. Volevo fare alcune Bună ziua tuturor! Aș dori să fac câteva observații în ceea ce privește efectele crizei financiare și consecințele asupra economiei reale. Există tensiuni foarte puternice în toate economiile europene și iată, suntem în fața unui paradox. Există rigoarea politicii bugetare care a evitat pe de o parte criza, dar pe de altă parte acest lucru împiedică țările să pună în joc resurse pentru a susține economiile într-un mod comparabil cum s-a făcut în Statele Unite. Crida a explodat, ea a fost generată de sectorul financiar, însă această experiență grea antrenează o schimbare radicală în paradigme economiile care aveau o structură de producție puternică și bine împărțită teritorial se pot regăsi într-o situație mai bună, e cazul și, Ita- și cazul Italiei, față de celelalte economii care au mizat pe dezvoltarea mai degrabă a serviciilor financiare. Italia face parte, deci, din acest tip finanțarea minoră a sectorului italian, care a fost uh, estimată de către unii ca fiind un element de întârziere economică, de fapt acum s-ar putea adeveri a fi un element pozitiv. Asta dacă sectorul producției uh, rămâne dinamic și dacă comparăm cu alte țări, vedem că un nivel ridicat de îndatorare publică care este o chestiune care uh, în Italia corespunde unei îndatorări uh, mici a sectorului privat și unor cantități mari de economii. Iată, putem să utilizăm aceste resurse pentru a lupta împotriva declinului, dar acest lucru nu este de ajuns. Criza ne-a învățat pe toți un lucru, și anume că nu există nicio soluție la îndemână și ușoară. O creștere durabilă și eficientă poate să provină din partea sectorului, sectoarelor industriale care au uh, o valoare adăugată mai mare decât sectorul financiar. Guvernele europene, parlamentele naționale și Uniunea Europeană tre trebuie să inverseze acest ciclu și ca să facă acest lucru trebuie să rupă această legătură uh, vicioasă care antrenează uh, efectele turbulențelor financiare asupra economiei reale. Situația dificilă a anumitor sectoare de producție este, de fapt, o situație indusă din cauza problemei creditelor și, în special, datorită scăderii cererii în domeniul uh, industriei automobilelor. Și asta este legată de scăderea acordării creditelor. Iată așadar, în acest sens va trebui să abordăm ajutoarele publice evitând să consacrăm resursele disponibile doar sectorului bancar. Și să nu facem uh, asistență uh, pentru unii care s-ar uh, traduce în buzonarul contribuabilului prin uh, niște datorii suplimentare. Trebuie așadar să ne coordonăm, mai ales în sectorul fiscal, așa cum spunea și domnul comisar european, asta ca să evităm ca concurența între sistemele naționale să se traducă printr-o formă de dumping fiscal care ar pune bețe în roate creșterii economice și ocupării. Dar sunt încă obstacole pentru a depăși această problemă a fragmentării și inițiativele comunitare, chiar dacă sunt uh, apreciabile, sunt insuficiente față de nevoi. Am avut ocazia să experimentez în cursul unei întâlniri uh, recente, în septembrie anul trecut la Paris, pe chestiuni fiscale la nivel comunitar. Așadar, am putut cu acea ocazie să văd că la ora actuală pe plan politic nu se poate ajunge doar la o armonizare în ceea ce privește impozitul pe întreprinderi, și, dar nu putem să ajungem nici la uh, raționalizarea sistemului de scutiri la TVA. Și dificultățile din acest domeniu Așadar, este necesar ca normele de supraveghere să fie constrângătoare, punctuale, nu trebuie să fie vorba doar de niște linii directoare la nivelul 3 ca în uh, modelul Lamfalusi. Trebuie să ajungem mai degrabă la regulamente și nu la directive, trebuie să eliminăm orice ambiguitate, orice opțiune și orice excepție care ar putea fi utilizată. În uh, scopul evaziunii fiscale. Deci trebuie să avem obiective precise și opinia publică trebuie să fie informată pentru a lupta împotriva scepticismului care există în ce privește instituțiile europene. În concluzie, aș dori să spun că trebuie să asigurăm o disponibilitate a creditului suficientă pentru sistemul economic și trebuie să redăm încredere celor care fac economii și trebuie să se, inter, uh, se, se intervină în mod public pentru anumite bănci, dar acesta nu trebuie să fie un instrument pentru a-i ajuta pe șefii din industria financiară care nu și-au îndeplinit sarcinile. Uh, președinte, mulțumesc, domnule coleg. Cred că prima intervenție nu respecta nicio regulă. Asta este regula, de fapt. Dar să nu uităm, suntem foarte numeroși. Dacă dorim ca toată lumea să se exprime, ceea ce este esențial din punctul meu de vedere, trebuie să aplicăm regulile Parlamentului, respectiv două minute pe intervenție. Mulțumesc și celor care din partea Parlamentelor Naționale să respecte acest lucru. Acum dă cuvântul Letoniei, după care vom da cuvântul doamnei Eliza Ferreira, membru al Parlamentului European. Labai atsiprašau, mes supratom, kad Latvijos delegacija tai... Îmi cer scuze, am înțeles că e vorba despre delegația letonă, dar noi suntem delegația lituaniană. Mulțumesc că mi-ați acordat uh, cuvântul. Sunt foarte mulțumit de faptul că domnul ministru a acceptat faptul că nu trebuie să ne pripim pentru ca copiii și nepoții noștri să nu tragă ponoasele. Dar cei care au creat această criză economică au făcut deja lucruri negative pentru copiii și nepoții noștri care oricum vor simți, vor trage ponoasele. Așadar, acum ar trebui să propunem un pachet concret de propuneri, pentru că martie-aprilie va trebui totuși să știm ce prevede ecofinul, ce dorește să propună ecofinul. Așadar, ar fi foarte bine dacă ministrul ne-ar prezenta mai mult sau mai puțin concret niște idei pentru viitor. În ce ne privește, în Lituania, noi resimțim condițiile de credit din ce în ce mai dificile și această absență de dialog face ca situația țărilor mici, precum Lituania, să fie din ce în ce mai grea. Recesiunea este trăită în aceste țări într-un mod mai accentuat. Știm foarte bine de ce s-a prăbușit Enron, însă firmele care erau responsabile nu au văzut vreo sancțiune aplicându-se acestei firme Enron. Este cât se poate de clar că trebuie să aplicăm aici o ordine mondială. Zonele offshore, capacitatea de a face evaziune fiscală sau de a exporta capitalul, e bine, uh, Acestea sunt niște probleme evidente, așadar Uniunea Europeană ar trebui să propună ceva concret pentru a lupta împotriva acestor acțiuni. Eu cred că lunile viitoare vor fi mult mai clare. Doamna președinte, da, evident, era vorba despre Lituania. Eliza Ferrera, aveți cuvântul două minute. Menționez pentru colegii care nu erau ieri că Eliza Ferrera este raportor pe planul de relansare economică. Eh, eh, um questões. Eh, também eu... Domnule ministru, un comentariu și trei întrebări. În primul rând, un comentariu. Și eu prefer evoluția revoluției, dar cred că revoluția se produce atunci când gestiunea evoluției nu aduce răspunsurile adecvate în timp util. Acum, întrebările. Ce va face președinția în ceea ce privește situația actuală? Creditul nu merge înspre întreprinderi și către cetățeni. Consiliul Ecofin va lua el măsuri suplimentare în ceea ce privește o gestiune structurată a acestei probleme? A doua întrebare, supravegherea. Suntem foarte implicați și foarte interesați de solvabilitate. Însă, chestiunea supravegherii și anume competențele între home supervisor și host supervisor fac parte din această problemă. Așadar, cum se va structura gestiunea solvabilității cu cadrul general care este în vigare în cadrul lucrărilor grupului Lamfalusi? Și ținând seama și de grupul La Rozier. Uh, cum vede președinția contribuția Parlamentului European prin intermediul raportului doamnei Vandenburg? A treia întrebare. La întâlnirea G20, Uniunea Europeană are un rol fundamental. Ați putea să-mi indicați două sau trei obiective fundamentale pe care Uniunea Europeană dorește să le atingă în cursul acestei reuniuni? aspectul fiscal va face parte din sistemul central. Doamna președinte, acum uh, dăm cuvântul celui de-al doilea grup, uh, delegației austriace, uh, delegația franceză și doamna Starcheviciute pentru Parlamentul European. Austria aveți cuvântul. Îmi cer scuze, nu am pe listă numele dumneavoastră, poate că ați putea să vă prezentați. Ja, ich heiße Wolfgang Schimb. Numele meu este Wolfgang Schimbock. Sunt uh, colaborator al Bundesratului în uh, domeniul economic. Mă, mă voi referi la toate urmările care vor fi uh, res, resimțite de către generațiile viitoare. După părerea mea, este important să investim în viitorul copiilor noștri. Trebuie să investim în învățământ, pentru că vom ajunge să avem rezultate pozitive doar dacă urmașii noștri primesc educația uh, necesară pentru a se implica în viața uh, economică. În al doilea rând, după părerea mea, în toate statele membre trebuie să încercăm să sprijinim sprijinim politica privind ocuparea uh, forței de muncă. Noi, în Austria, Uh, situația șomajului este una uh, considerată a fi deosebit de importantă. Este important ca piețele interne să rămână în picioare. Fiecare uh, cetățean nu mai este doar un consumator, ci, ci acțiunile fiecărui cetățean în parte vor afecta societatea pe ansamblu. Domnul Didier Migo, din partea Franței. Mulțumesc, doamnă. Câteva întrebări. Îi mulțumesc în primul rând pentru intervenția dumnealui, dar intervenția nu m-a satisfăcut pe deplin. Sunt de acord cu dumnealui pe faptul că este greu să influențăm uh, natura. Însă, criza își are originea în fenomene umane și în dezechilibre și în anumite comportamente. Așadar, mi s-a părut că este necesar să acționez. Și poate că nivelul european este nivelul cel bun. Sunt de acord cu dumnealui în ceea ce a spus uh, cu privire la pericolele legate de protecționism și de tentația protecționismului la nivelul uh, național. Dar trebuie să ne înțelegem asupra definiției protecționismului și trebuie să ne punem și întrebări cu privire la motivele deciziilor unui stat în fața situației actuale. Oare aceasta nu este consecințele unei inacțiuni sau al unei absențe de acțiuni la nivel european? Oare acest voluntarism industrial care se resimte în anumite state nu este tocmai consecința unei absențe de inițiativă la nivelul politicilor industriale la nivel european. Oare, mă întreb, nu trebuie să avem mai mult pragmatism la nivel european în fața tocmai unor planuri și reacțiuni care există la nivelul Statelor Unite sau a altor țări în cadrul concurenței mondiale lor actuale. Așadar, aceasta este o întrebare pe care o adresez domnului ministru. Și o ultimă întrebare. Dumnealui nu a vorbit deloc despre paradisurile fiscale, paradisuri bancare și juridice. S-a spus, uh, s-au spus lucruri despre necesitatea de a reglementa lucruri utile de altfel, dar dacă se permite că în anumite statele lumii se permite existența unor teritorii neregulate, nereglementate, tot ce facem noi în materie de reglementare nu are niciun sens. Așadar, care sunt obiectivele președinției CH cu privire la directiva uh, fiscalității în ceea ce privește economiile? Doriți să faceți propuneri? Doriți să faceți astfel încât Europa să abordeze uh, subiectul paradisurilor fiscale în G20? Mulțumesc, doamna Starcheviciute doamnă președintă uh, uh, și eu reprezint uh, lituania vă mulțumesc pentru că mi ați dat cuvântul. aș dori să atrag atenția președinției și a membrilor băncii centrale asupra faptului că avem grupuri financiare care acționează în mai multe țări și când suntem confruntați cu problema lichidității, Banca Centrală Europeană nu se ocupă decât de filialele băncilor care operează pe teritoriul european. Banca Centrală Britanică nu se ocupă decât pe uh, despre, de băncile care operează pe teritoriul britanic. Celelalte bănci trebuie să se ocupe ele însele de problemă de lichiditate, de propriile lichidități, ale filialelor lor. În ceea ce privește pachetul bancar și ajutoarele financiare, a, țările sunt incitate să se adreseze FMI-ului dar nici aici nu avem un nivel european. nucleul european face ce poate și noi, țările din periferie, suntem lăsate de izbeliște. Banca Centrală Europeană și Republica Cehă, care este la ora actuală președin președinta Europei, trebuie să găsească măsuri care ar putea să unească piața europeană, să consolideze sistemele financiare europene și să întărească prin aceleași măsuri și încrederea consumatorilor europeni. Domnule ministru, pot să vă propun să răspundeți la aceste întrebări, după care vom mai da cuvântul și altor persoane. Pocusim să răspund částečně la... voi uh, încerca să vă ofer uh, răspunsuri cel puțin parțiale Voi începe cu o întrebarea adresată mie de colegul din Italia. Era vorba despre legătura dintre economia financiară și cea reală. Bineînțeles, ar fi minunat dacă relația dintre cele două tipuri de economie ar putea fi uh, Uh, distrusă la un moment dat, însă situația asta este irealistă. Cele două economii, sectoare economice, se vor influența reciproc. Este vorba de un organism aici. Bineînțeles, ambele uh, economii, dacă e să le considerăm uh, organe în cadrul unui organism, se vor influența reciproc. După părerea mea, acesta este un obiectiv care nu poate fi atins la nivel european. Ce însă trebuie să atingem neapărat și ceea ce poate fi atins este următorul aspect. Economiile și politicile economice ale statelor mere, membre trebuie să respecte principii și reglementări stabilite în comun. Președinția cehă a cerut uh, permanent ca ajutoarele primite din partea statului să fie acordate într-o manieră extraordinar de transparentă. Uh, Uh, statele membre nu trebuie să întreprindă acțiuni care să aducă deficite uh, statelor vecine. Statele membre trebuie să respecte anumite norme, trebuie să contribuie la echilibrarea spațiului european. În acest context, uh, Comisia joacă un rol important și eu sunt ultimul care ar pune în subsemnul întrebării competența Comisiei în acest domeniu. Asta deoarece Comisia este organul care trebuie să decidă dacă aceste principii sunt într-adevăr respectate sau nu. Principii în domeniul competiției, transparenței, în ceea ce privește ajutor, ajutorul oferit de stat, etc. Consider însă că, că aceasta este singura manieră realistă care ne stă la dispoziție pentru rezolvarea acestei crize. pot fi doar de acord cu cele spuse de colegul din uh, Lituania în ceea ce privește normele de supraveghere. Am prezentat uh, deja la început câteva dintre gândurile mele cu privire la acest domeniu în ceea ce privește renaționalizarea statelor, activele toxice, etc. Toate aceste elemente reprezintă într-adevăr uh, elemente problematice, reprezintă uh, factori importanți luați acum în discuție. Însă, bineînțeles, nu le putem uh, explica contribuabililor de ce contribuțiile lor trebuie să fie folosite pentru salvarea unor bănci. Trebuie să încercăm însă a le explica Uh, politica noastră. Și este evident că trebuie să luăm o decizie, trebuie să alegem între uh, posibilitățile care ne stau acum la dispoziție. Din experiența avută de Republica Cehă, trebuie să vă spun că între anii 1997, 1998, uh, ani uh, în care ne-am confruntat uh, cu o criză, renaționalizarea băncilor nu a fost necesară. Sunt deosebit de încântat de faptul că pe vremea aceea nu ne-am aflat în fața unei astfel de opțiuni, pentru că aceasta este o opțiune uh, care poate avea și are de cele mai multe ori uh, consecințe negative. Ce poate face acum Ecofin? Ce poate face Ecofin în ceea ce privește efectele pe care situația actuală le-ar putea avea asupra generațiilor viitoare? Ne dorim cu toții să ajungem la o consolidare a situației cât mai rapid cu putință. Toți miniștrii de finanțe și-au asumat uh, responsabilitatea de a consolida bugetele publice. Lucrul acesta este deja hotărât. În ceea ce privește supravegherea coordonată la nivel mondial, aceasta reprezintă o responsabilitate a grupurilor de lucru la nivelul G20 aceste grupuri de lucru trebuie să, să ia o decizie și în momentul de față se încearcă ajungerea la sau elaborarea unei astfel de, de poziții. La, de asemenea, la nivel european se încearcă găsirea unei poziții comune pentru ca Uniunea Europeană să poată juca în acest uh, context un rol de lider. De fapt, sunt convins că vom ajunge la acest consens necesar. În ceea ce privește întrebarea adresată mie de doamna raportoare, în ceea ce privește acțiunile întreprinse de către ECOFIN pentru a rezolva situația deficitară în momentul de față. Ei bine, Ecofin nu intervine în niciun fel. Uh, toate aceste probleme trebuie să fie rezolvate în primul rând la nivel național. Ecovin nu se poate uh, asigura decât că reglementările, normele sunt respectate, că acțiunile întreprinse într-un stat nu aduc uh, deficite statelor uh, vecine. E clar că trebuie să supraveghem într-o oarecare măsură activitățile naționale, pentru că unii dintre pașii întreprinși la nivel național ar putea să aibă efecte negative uh, nu doar uh, pentru respectivele state în sine, ci și pentru uh, Uniunea Europeană pe ansamblu, pentru că s-ar putea ajunge la o atitudine protecționistă. Acesta, acesta este rolul ECOFIN. ECOFIN nu poate oferi uh, fonduri, nu poate oferi ajutoare, pentru că ECOFIN nu dispune de proprii resurse. Prin urmare, COFIN nu poate injecta astfel de, de fonduri în sistemele naționale, nu poate interveni uh, pe acest plan. Mai am și o, prez- o idee personală, idee pe care uh, vreau, uh, aș vrea să o, o exprim, însă din păcate uh, sunt aici în calitate de reprezentant al statului președinției și uh, tocmai de aceea opiniile personale nu pot fi transmise într-un astfel de cadru. Rolul meu este acela de a ajunge la un, de a sprijini un consens între Consiliu și Parlament. În ceea ce privește supraveghetorii gazdă sau home regulators, uh, noi încercăm acum să ajungem la un compromis. Mai întâi de toate însă dați-mi voie să vă dau uh, un uh, sfat. Acești supraveghetori trebuie să fie introduși pe uh, plan național și mai apoi ar trebui să încercăm să ajungem la o arhitectură de supraveghere la nivel uh, european. Uh, în Uniunea Europeană observăm acum că există o fragmentare în ceea ce privește organele acestea și, după părerea mea, această situație, de fapt, nu este una favorabilă, însă aceasta este părerea mea. E drept, nu trebuie să, să fiți de acord cu ea. Delegația austriacă nu a făcut decât o afirmație, nu a adresat nicio întrebare. Sunt întru totul de acord cu cele spuse de dumneavoastră. Uh, Trebuie să ne gândim permanent că investițiile în educație trebuie să fie făcute, pentru că astfel ne vom asigura că pe viitor putem fi în continuare competitivi. Și acum să trecem la întrebarea primită din, de, din partea delegației franceze. Eram întrebați ce înțelegem noi prin protecționism. Este vorba de intervenții făcute cu fonduri publice. În momentul în care se realizează astfel de intervenții, cerințele care apar la nivelul contribuabililor devin din ce în ce mai pronunțate, pentru că uh, contribuabililor, uh, contribuabilii, în momentul în care sunt uh, nevoiți să plătească mai mult statului, bineînțeles își doresc ca fondurile respective să fie folosite în uh, propriul lor bun pentru a le îmbunătăți lor situația. Și astfel, uh, din păcate, o lipsă de transparență duce la, la protecționism, pentru că este mm, adeseori mai ușor să se treacă la aceste atitudini protecționiste decât să se uh, asigure o transparență a proceselor. Însă, care este soluția noastră în momentul de față? Trebuie neapărat să le transmitem contribuabililor noștri că uh, situația arată în felul în care arată momentul de față. Și trebuie să facem cu toții lucrul acesta, pentru că niciunul din dintre statele membre nu poate supraviețui de unul singur. Uh, barierele, uh, protecționismul duc la um, o scădere a beneficiilor pe care cetățenii de peste tot le resimt uh, de pe urma situației actuale. În ceea ce privește paradisele fiscale, observația este una deosebit de importantă. Există un acord conform căruia niciun stat european nu poate încheia acorduri cu un stat care nu a ratificat, să spunem, articolul 65 cu privire la, la informațiile diseminate. În cadrul unei întâlniri care a avut loc marți, Ecofin s-a referit de asemenea la Liechtenstein s-au uh, stabilit anumite norme. După părerea mea, acest pas este unul uh, imens, este o evoluție, însă tema în sine va rămâne una actuală, până și la nivelul G20. Una dintre cele patru grupe de lucru uh, constituite pentru pregătirea întâlnirii G20 se ocupă tocmai de această temă a paradisurilor fiscale. Dacă încercăm să creăm o poziție um, la nivel european cu privire la, această, la aceste uh, zone uh, fiscale, atunci cu siguranță studiile noastre vor fi introduse în cadrul uh, studiilor care vor fi create de către grupul, grupul de lucru în ceea ce privește Banca Centrală Europeană, haideți să vedem, există diferite state um, membre care uh, îmi cer scuze, poate am spus o greș- am făcut o greșeală, este greșeala mea, cu siguranță. To velmi líto, ještě jednou se omlouvám. Uh, uh, není... Însă să, să ne întoarcem la cele spuse în uh, prealabil. Vorbim despre zona euro, vorbim despre Banca Central Europeană. Nu este bine să spunem că statele care fac parte din zona euro reprezintă un uh, grup de sine stătători, iar celelalte state sunt undeva în afara acestei sfere. Capacitatea de a, de uh, Uh, plată, de a plăților din Ungaria, Letonia, etc., este una crescută. Pentru că aceste state ne-au dovedit cât de dispuse sunt să acorde fondurile de care, de care dispun. De asemenea, toate statele europene care s-au aflat într-un, într-o situație dificilă au uh, solicitat fonduri din partea Fondului Monetar Internațional. Nu au existat niciun fel de probleme sau diferențe între statele din zona euro și celelalte state în ceea ce uh, privește planul de redresare economică. O parte a fondurilor uh, este acordată de către Uniunea Europeană, iar cealaltă parte este furnizată de către statele membre. Este o dovadă clară a solidarității de care uh, dispunem sau de care dăm dovadă aici la nivel european. Și nu pot fi decât de acord cu un astfel de, de cu o astfel de atitudine. Nu putem spune că există uh, anumite state care se află undeva la periferia Uniunii Europene. Tocmai exemplul uh, Ungariei sau chiar al Letoniei ne dovedește clar că solidaritatea între toate statele membre este extraordinar de pronunțată. Vă mulțumesc. Trecem la a doua rundă. Voi fi la fel de fermă ca și ieri. Uh, doi uh, deputați naționali, uh, un deputat european, domnul ministru, domnul ministru va avea cuvântul pentru răspunsuri. Iau lista în ordinea înscrierilor Delegația cipriotă, domnul Papadulos are prima cuvântul, apoi delegația suedeză, domnul Petersen și doamna Vandenburg de la Parlamentul European. Domnul Papadopoulos, aveți cuvântul două minute, nu mai mult. Chiria, Papadopoulos. Chiria. Είμαι η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της ε, Κύπρου. Ήθελα να... Vă mulțumesc. Sunt doamna Papadopoulos, fac parte din Comisia pentru Afaceri Economice în Cipru economia cipriotă rezistă bine în fața crizei economice și a trebuit să luăm măsuri pentru industria automobilelor. Din fericire, însă, sectorul bancar în Cipru este foarte sănătos. Însă, Știm că în anumite state membre s-au acordat subvenții băncilor, ceea ce sigur are consecințe negative asupra concurenței între statele membre. Aș dori să vă adresez următoarea întrebare, domnule ministru. Considerați că am putea să elaborăm un model internațional comun în uh, ce privește arhitectura de supraveghere cu consultarea grupului G8. Recent, doamna Merkel ne spunea că ar trebui să se organizeze un Consel al Economiei după modelul Consiliului de Securitate ONU. Mă întreb dacă se poate face acest lucru, un astfel de cadru de supraveghere la nivelul Uniunii Europene, pentru că fiecare țară are propria situație și aplică proprii măsuri în mod separat. Ar trebui să ne întrebăm dacă se poate. Considerați că toate aceste autorități să coopereze și să nu ajungem la protecționism și că un astfel de sistem comun ar putea să permite să facem față șocurilor ciclice. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. În numele delegației suedeze, domnul Peterson și apoi doamna Vandenburg. Eh, vă mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să vă împărtășesc câteva dintre experiențele suedeze. Este important să ai la locul potrivit persoana potrivită și noi am avut foarte mare noroc. Și asta pornind de la una dintre cele mai importante crize financiare cu care ne-am confruntat în anii 90. Șeful băncii uh, naționale a discutat uh, și uh, intens cu reprezentanții tuturor, celor, tuturor băncilor implicate pe, pe piața bancară și de asemenea cu reprezentanții femeii. A fost important faptul că s-a purtat aceste discuții Pe vremea aceea au, au existat o serie de um, dezbateri di, în, uh, de diferende uh, diferenduri, pentru că s-a, vorbit despre garantarea sau nu a, a creditelor. Unii dintre, dintre cei implicați atunci în discuție considera că această, o astfel de, de garantare a creditelor ar duce la o șindare a competitivității. În ceea ce privește protecționismul, în anii 90, din nou, Suedia s-a confruntat cu o Uh, situație dificilă în ceea ce privește industria producătoare de nave maritime. Această industrie, acest uh, sector economic s-a confruntat cu o mare problemă în respectiva perioadă, iar statul uh, suedez era solicitat a oferi ajutor financiar acestor acest, companiilor implicate pe acest, în acest sector. Uh, Însă statul suedez a refuzat să facă lucrul acesta, prin urmare, în momentul de față, industria a fost uh, decimată pur și simplu. Thank you, uh, Chair. Welcome, uh, Mr. Carlos. Doamna Vandenburg, uh, Vă mulțumesc, îi uh, salut pe toți înalți reprezentanții ai președinției cehe prezenți în sală. Problema pe care vreau să o pun în discuție este supravegherea. După cum știți, acesta este un, unul dintre subiectele mele preferate. Cred că ați menționat deja grupul La Roger. Acest grup își va prezenta peste circa două săptămâni sfaturile pe care le-a elaborat, sfaturi adresate Uniunii Europene. Ce se va întâmpla însă după întâlnirea grupului La Rosier? Cred că sunteți uh, de acord atât uh, dumneavoastră reprezentanții președinției cehe, cât și uh, reprezentanții viitoarei președinții, președinției suedeze, uh, în ceea ce privește viitorul. Sunteți cu toții de acord că trebuie să creați măsuri, instrumente care să aibă efect pe termen lung. Dați-mi voie să vă întreb care sunt ideile dumneavoastră cu privire la ceea ce va urma întâlnirii acestor, acestui grup. Uh, Um, Parlamentul European își va încheia mandatul în mai și uh, cu siguranță va dura ceva vreme înainte de reluarea discuțiilor la nivelul noului Parlament European. În ceea ce privește evoluțiile pe plan mondial în ceea ce privește pregătirea întâlnirii G20. Dați-mi voie să vă întreb care este părerea dumneavoastră cu privire, de exemplu, la planurile anunțate pe plan american. Există o serie de critici aceste planuri, acțiuni întreprinse de, care vor fi întreprinse de administrația americană sunt considerate a fi prea slabă. Cu siguranță putem să învățăm ceva din experiența americană. Dați-mi voie să vă întreb care considerați că sunt, ar trebui să fie ambițiile noastre. Vă mulțumesc, domnule ministru, aveți cuvântul pentru a răspunde la această ultimă salvă de întrebări înainte de a ne părăsi, pentru că știu că minutele dumneavoastră sunt numărate. Vă mulțumesc. Pentru a răspunde la prima întrebare, sistemul comun de supraveghere internațională sau un model sau revizuire a arhitecturii internaționale în acest domeniu. Într-adevăr, grupul G20 va aborda aceste uh, aspecte. Sigur, nu are rost să ne pripim cu concluziile, încă așteptăm concluziile finale. Însă, consider că, într-adevăr, putem să discutăm uh, despre uh, configurația unui uh, sistem comun de supraveghere, să avem un astfel de sistem la nivel european și apoi, în fine, unul la nivel mondial. De asemenea, cred că ar trebui să consolidăm și rolul Fondului Monetar Internațional un alt subiect uh, foarte important. E o instituție care ar trebui să primească un nou avânt ar trebui ca rolul său să fie consolidat uh, în calitate de un sistem de alerte sau un organism care ar putea să ne avertizeze în legătură cu riscurile potențiale. Însă nu putem să vorbim despre un sistem de supraveghere ca atare mm, pentru că ar fi prematur și nici măcar nu ar putea fi acceptat la uh, nivel uh, european să avem un sistem unic de supraveghere. Deci trebuie să ne gândim la aceste probleme la nivel mondial mondial. Pentru a răspunde întrebării delegației din Suedia, aș dori să vă mulțumesc sincer uh, dumneavoastră țării, dumneavoastră guvernului, dumneavoastră pentru o cooperare excelentă pe care am avut-o în ședințele pregătitoare și în alte Uh, domenii. Borg este o adevărată eminență pentru, din punctul meu de vedere, e și un prieten. Pentru mine am discutat foarte multe subiecte interesante cu el. Am vorbit despre exemplele din uh, țările noastre respective și ne-am dat seama că ideile noastre sunt foarte asemănătoare în domeniul reglementării, al politicilor fiscale și așa mai departe. Nu consider că există o prăpastie, ca să spunem, sau o divergență foarte mare între țările europene, sigur, sunt ceva diferență. Unele țări uh, preferă expansiunea fiscală, dar și alte țări care se axează pe disciplină fiscală. Și e clar că acest tip de dezbateri apare la fiecare ședință ECOFIN. Bineînțeles, nu există opinii armonizate în ce privește reglementarea sau politicile fiscale. există diferențe, așa cum spuneam, dar e normal între 27 de state membre. Însă ce e pozitiv din punctul meu de vedere este că aproape întotdeauna reușim să găsim o soluție, un compromis. Pentru a răspunde întrebării doamnei Van der Burg. Grupul de la Rozier, la care mă refeream de câteva ori în intervenția mea inițială, pentru că la începutul crizei toată lumea se grăbea să tragă concluzii, se vorbea de care ar putea fi concluziile acestui grup de experți. Dar eu nu cred că e un mod bun de a proceda și eu aștept concluziile grupului de la Rozier pe care îl voi folosi ca o contribuție, pe care le vom folosi ca o contribuție importantă la dezbateri. Aceste concluzii vor fi date publicității la sfârșitul lunii februarie și după publicarea lor, sarcina noastră a președinției cehe va fi să lansăm o dezbatere politică pe marginea acestor concluzii. Și sunt sigur că aceste concluzii vor uh, afecta și președinția suedeză de mai târziu. În timpul mandatului nostru nu cred că putem să lansăm mai mult decât o, o dezbatere politică pe această temă. Deja am spus că aș dori ca activitatea principală a ședinței informale uh, ECOFIN de la Praga uh, să fie dedicată acestui subiect, pentru că nu doar miniștrii de finanțe vor fi acolo, ci și reprezentanții uh, guvernatorii băncilor naționale. Deci va fi o ocazie foarte bună pentru miniștrii de finanțe, pentru guvernatori să discute toate aceste aspecte și am dori să abordăm această chestiune și la ședința ECOFIN din mai. Și sperăm să putem ajunge la câteva concluzii parțiale. Însă, din păcate, nu pot anticipa acum o vreo concluzie. Deocamdată nici măcar nu știm în ce va consta contribuția grupului de la Rozier. Deci va trebui să așteptăm aceste concluzii, apoi să lansăm o dezbatere politică, să dezbatem aceste uh, aspecte la ședința de la Praga și apoi vom avea concluzii parțiale și o foaie de parcurs pentru președinția suedeză. Și sper să reușim să ajungem la concluzii în timpul uh, mandatului nostru. Vă mulțumesc, președinta. În ce privește ședința ECOFIN, sigur, uh, vom avea multe subiecte de discutat la o eventuală întâlnire cu, uh, în cadrul comisiei noastre sau la summitul de la Praga. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în această dimineață la ședința noastră și succes mult președinției cehe. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mulțumesc tuturor participanților la această dezbatere pentru atenția acordată și urez succes, ne urez succes tuturor. Avem nevoie de acest succes. Mulțumesc! Stimați colegi, vă propun să trecem la a doua parte a dimineții noastre. Aș dori să mulțumesc mult domnului uh, Lorenzo Binis Maghi pentru faptul că a avut răbdare uh, și a așteptat rândul, dar cred că a fost bine pentru că astfel a înțeles care sunt preocupările parlamentarilor uh, din parlamentele naționale și din Parlamentul European, care, așa cum s-a văzut, vizează uh, arhitectura viitoare a sistemului de supraveghere european. Sigur, Banca Centrală are o contribuție foarte importantă pe această temă sunteți uh, un actor principal al acestei arhitecturi uh, care se configurează și fără a întârzia vă dau cuvântul. Vă mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați acordat-o. E o adevărată plăcere să particip la ședința dumneavoastră și e o plăcere să vorbesc despre arhitectura sistemului de supraveghere. E o ocazie foarte importantă de a avea un schimb de opinii pe, în acest moment, în acest context foarte solicitant. E un subiect foarte important pentru Banca Centrală Europeană și pentru cetățenii și contribuabilii europeni um, restabilirea încrederii în piețele financiare și instituțiile financiare este foarte importantă și păstrarea acestei încrederi este una dintre principalele rațiuni de a exista a oricărui sistem de supraveghere. Uh, organismele internaționale încearcă să găsească și să analizeze lacunele uh, sistemului actual de supraveghere și să vadă care sunt soluțiile necesare. La următoarea ședință G20, care avea loc la, în 2 aprilie anul curent, uh, acest subiect, noi vom, ne vom implica în înțelegerea la nivel internațional a arhitecturii um, cadrului de supraveghere. Astăzi aș dori să mă refer la consolidarea arhitecturii europene de supraveghere care trebuie să se facă pentru a se restabili încrederea. Domnul ministru a vorbit înainte despre faptul că trebuie să consolidăm sistemele naționale, care cred că e foarte importantă, dar cred că e de competența autorităților naționale, a guvernelor și a parlamentelor naționale. Eu însă aș dori să mă refer la, nivel, la nivelul european. Pentru că criza financiară a afectat toate țările europene și uh, câteodată uh, peisajul financiar s-a schimbat în mod radical și toată lumea e de acord astăzi că lacunele din sistemul de reglementare și de supraveghere au fost o cauză a problemei și nu numai la nivel național, ci și la nivel european. Deci, restabilirea încrederii în piețele financiare necesită o analiză globală a cadrului de supraveghere, atât la nivel național cât și la nivel european. Această schimbare uh, necesită decizii politice care vor fi luate, vor, pot fi luate doar la nivel politic de către dumneavoastră și uh, parlamentele naționale. Așa cum s-am spus, uh, diverse organisme se apleacă asupra problemei, mai ales grupul de experți prezidat de domnul de la Rozier, care își va publica raportul în curând. Banca Centrală Europeană și-a dus contribuția la acest raport, deși nu știu cât uh, de mult se va reflecta contribuția Băncii Centrale Europene în versiunea finală a raportului. Aș dori să fac câteva observații. Uh, aș dori să subliniez că vorbesc în nume personal, pentru că astfel pot uh, fi mai deschis, mai sincer și poate mai puțin corect din punct de vedere politic, dar cel puțin lucrurile vor fi mai clare din capul locului. Și aș dori să vă spun că am citit uh, rezoluția Parlamentului European ieri și sunt de acord în mare parte cu conținutul acestei rezoluții și cu rolul pe care Banca Centrală Europeană și băncile, banc, băncile centrale europene ar trebui să îl aibă în sistemul de supraveghere. Aș dori să menționez la început trei evoluții de pe piețele financiare care au schimbat rolul supravegherii prudențiale și contextul supravegherii uh, prudențiale în Europa. Și apoi voi, uh, găsi, voi încerca să vă explic uh, felul în care piețele financiare au fost afectate și voi încerca să identific trei nevoi, trei, trei domenii de schimbare. Apoi o să identific uh, instituțiile europene care pot juca un rol în uh, construirea sistemului de supraveghere european. Aș dori să mă refer la trei evoluții de pe piețele uh, financiare care au avut un impact foarte important asupra cadrului european de supraveghere. În primul rând, integrarea piețelor financiare a crescut foarte mult în ultimii 10 ani, la nivel mondial, dar mai ales la nivelul zonei euro. Și aș dori să vă dau câteva date. La sfârșitul anului 2007 erau 45 de grupuri bancare în Uniunea Europeană cu activități transfrontaliere, care reprezentau aproximativ 70% din valori valorile uh, bancare europene. 33 dintre aceste bănci făceau parte din zona euro. Deci integrarea înseamnă o mai mare interconectivitate și deci un risc mai mare de contagiune. Iar criza care afectează o instituție într-o țară uh, poate sau uh, sunt șanse mari, șanse mari să afecteze alte instituții din alte țări. În al doilea rând, inovația financiară, care s-a accelerat, recent și a dus la crearea unor instrumente și a vehicule uh, sofisticate. Iar tarificarea și comercializarea instrumentelor a devenit tot mai complexă și mai interconectată. Al treilea aspect, competiția este un factor motrice foarte important al piețelor financiare. Cel mai important însă este că competiția, concurența are loc nu numai între instituțiile financiare și participanții pe piață, ci și între centrele financiare. Și acest principiu se aplică și în cadrul pieței financiare europene, unice. Deci, în, în uh, o asemenea măsură încât statele membre au Uh, centre financiare proprii, însă totuși există și concurență între statele membre. Deci, pentru a concluziona, uh, piețele financiare au devenit mai europene, mai complexe, dar și mai competitive, iar concurența a crescut între instituții și jurisdicții. Sigur că, în acest context, Cadrul european de supraveghere uh, și de reglementare care se bazează pe directivele europene și pe câteva mecanisme de cooperare care au fost uh, create în urmă cu câțiva ani nu au funcționat așa cum ne așteptam și aș dori să fac câteva, uh, câteva observații în legătură cu lacunele. În primul rând, deși există o piață unică europeană, avem o marjă foarte mare în felul în care directivele europene sunt transpuse la nivel european. E un aspect foarte interesant, pentru că aici avem reprezentanții parlamentelor naționale. Iar această latitudine, această marjă, poate fi folosită la nivel național pentru a îmbunătăți competitivitatea instituțiilor și a infrastructurilor din aceste state membre. Iar cadrul Lamfalusi, care trebuia să promoveze convergența practicilor de supraveghere și de reglementare nu a fost suficientă, s-a dovedit insuficient. Deci, uh, băncile trebuie să plătească costuri ridicate, mai ales cele care au activități transfrontaliere și care interacționează cu un uh, organism de supraveghere, uh, mai multe organisme de supraveghere. Apoi, Competiția de reglementare reduce standardele prudențiale, ceea ce fragilizează întregul sistem. Iar criza financiară ne arată că instituțiile financiare au fost mai, au dat dovadă de rezistență în țările în care directivele europene au fost uh, transpuse în mod mai prudent. Al doilea aspect, competiția între sistemele naționale financiare din Europa și între instituții reprezintă o piedică în calea unei cooperări eficiente între uh, organismele de supraveghere naționale. Mai ales această concurență reduce stimulentele de a schimba uh, informații între instituțiile individuale. Și astfel, orice mecanism de cooperare, de prevenire a crizei, este împiedicat să funcționeze. Și problema este și mai gravă, mai ales uh, în ce privește uh, soluționarea crizelor, mai ales între instituțiile transfrontaliere, așa cum s-a văzut în cazul concret al uh, unor conglomerate bancare. De asemenea, am observat că rezolvarea unei crize de natură transfrontalieră e complicată de lipsa de concordanță între natura supranațională a unor uh, instituții financiare și uh, natura națională a ajutorului de uh, solvabilitate. S-a creat Colegiul Organismelor de Supraveghere, însă nu știm dacă el cooperează chiar cum ar trebui. Deși amendarea directivei CDR consolidează baza juridică a colegilor, ele nu reduc uh, riscul de a nu schimba informații. Toate aceste colegii, sigur că uh, creează și probleme de coordonare. Directiva privind cerințele de capital nu introduce nici reguli clare în ce privește procesul de luare a deciziilor, ceea ce înseamnă că colegiile vor uh, ajunge cu greu la o decizie comună, mai ales într-un context de criză. Al treilea aspect Turbulențele financiare ne-au arătat că pentru a preveni criza și pentru a uh, rezolva, soluționa criza, funcțiile uh, de supraveghere ale țărilor centrale trebuie strâns legate între ele, iar când aceste bănci sunt legate de autorități diferite, schimbul de informații se face mai greu și acțiunile sunt mai lente și mai puțin eficiente și am, avem exemple foarte concrete în acest sens. Apoi, Uh, soluționarea uh, crizelor poate fi și uh, subminată de diversele puncte de vedere ale băncii centrale pe de o parte și a organismului de supraveghere pe de altă parte în legătură cu acțiunile necesare, așa cum s-a întâmplat în cazuri binecunoscute. Deci, pentru a rezuma, spunem că stimulentele de a coopera în Europa sunt uh, slabe într-un, într-un mediu integrat și mai concurențial, ceea ce înseamnă că cadrul de supraveghere a fost fragilizat. Deci de ce e nevoie? Nu vin cu soluții miraculoase aici, însă aș dori să vă reamintesc că trei recomandări făcute recent în rapoartele internaționale. În primul rând, nu ar trebui să existe o interpretare discreționară a directivelor europene pentru a uh, acorda avantaje piețelor și instituțiilor naționale. Și acest lucru se poate întâmpla doar dacă reglementările se armonizează cât de mult cu putință prin crearea unui uh, fel, unui, uh, unui organism uh, european. Ceea ce înseamnă că legiuitorii naționali vor avea o marjă mai mică și organismele de uh, nu. În al doilea rând, supravegherea macro și microprudențială trebuie apropiate. Autoritatea macroprudențială trebuie să aibă acces la informațiile, deci la nivelul instituțiilor microprudențiale și invers. Iar acest schimb de informații poate fi uh, obținut în cadrul unei singure instituții. În al treilea rând, autoritățile naționale și europene trebuie să coopereze în mod mai integrat atât în ce privește prevenirea crizelor și soluționarea acestora. Și având în vedere lipsa de stimulente de care mă refeream, la care mă refeream în urmă cu câteva minute și piedicile legale la schimbul de informații, cadrul instituțional trebuie să fie compatibil cu uh, confidențialitatea politicilor de supraveghere. Deci, pentru a rezuma, cadrul instituțional în Europa, în ce privește uh, sistemul prudențial, trebuie schimbat și e nevoie în acest sens de voință politică și de decizii politice. Dacă există voință politică de a continua în, uh, pentru a crea un cadru de supraveghere, trebuie să subliniem două principii grele. În primul rând, descentralizarea și apoi um, uh, consolidarea instituțională. Pe de o parte, supravegherea prudențială poate fi aplicată în mod practic la nivel național de, doar de acele autorități care sunt aproape de teren și care cunosc foarte bine instituțiile. Pe de altă parte, e nevoie de cooperare și cooperare la Uh, coordonare și cooperare la nivel european. Dar ele nu pot funcționa decât dacă au un cadru instituțional simplu, solid și sănătos, care asigură reguli, uh, standarde și practice comune. Iar uh, acest cadru și arhitectura lui uh, sunt foarte importante, pentru că coordonarea nu duce neapărat la rezultate, așa cum spunea Jean Monnet. Um, prea adesea am, um, uh, mi-am dat seama de limitele coordonării. E o metodă care promovează dezbaterea, dar nu duce la decizie. Și în context de criză ai nevoie de decizii mai ales. De, deci, cadrul instituțional trebuie să prevină crizele și să soluționeze crizele, trebuie să garanteze uh, schimbul de informații pentru a sprijini procesul rapid de luarea de, de deciziilor. Din punct de vedere instituțional, putem, uh, uh, putem vedea doar do mai multe soluții, dar mă voi reveni doar la două. În primul rând, crearea unei noi instituții în afara sistemului european uh, al băncilor centro-europene uh, de supraveghere microprudențială, din care vor face parte statele membre și un centru, un, un organism central. Apoi, o nouă competență la băncile centrale europene sau o clauză suplimentară la activitatea băncilor centrale europene. Sunt două soluții E, sunt o soluție pe termen mediu, dar cred că e important să încercăm să analizăm, să vedem care sunt aspectele pozitive și negative și de altfel în literatura de specialitate se discută, discută foarte mult aceste soluții. Există păreri pro și contra de ambele tabere și dacă citiți literatura de specialitate, uh, doctri, discuțiile sunt câteodată doctrinale și chiar dogmatice, dar trebuie să fim pragmatici. Uh, even within... Până la urmă, chiar în interiorul țărilor europene au existat schimbări, într-un sens sau în altul. Și, după câte se pare, nu există un sistem perfect. Chiar și Statele Unite, la ora actuală, uh, se au în vedere schimbări în ceea ce privește sistemul de supraveghere și există propuneri concrete. Și eu însuși uh, pot să spun, poate că nu-l citesc bine pe Keynes, dar uh, vreau să spun că atunci când situațiile se schimbă și când faptele se schimbă, când uh, apar noi informații și, îmi schimb, punctul de vedere, e bine, și eu evoluez în timp. Și de aceea aș dori să vă prezint câteva reflexii. Nu voi intra în uh, pro și contra pentru anumite modele, voi face doar câteva aprecieri. În anii 90 a fost o tendință de separare a uh, supravegherii prudențiale de băncile centrale, deoarece ne gândeam că, uh, polut, uh, că politica monetară ar fi între ghilimele poluată de uh, supravegherea prudențială și ar fi fost mai bine dacă băncile centrale ar fi existat și supravegherea uh, prudențială. În cele din urmă să nu uităm că contribuabilii sunt uh, implicați și atunci Banca Centrală ar putea sprijini o bancă care are dificultăți și atunci ar fi același organism care conduce atât politică uh, financiară cât și uh, supraveghere prudențială. Iată, acest organism ar fi expus unor riscuri. Acest lucru ar avea un impact asupra politicii monetare și ar fi uh, împotriva principiului independenței băncilor centrale. O altă îngrijorare este reputația negativă a unei supravegheri negative, care ar putea să submineze credibilitatea băncilor centrale în politica sa monetară. Și acest lucru s-a întâmplat în trecut, chiar dacă a afectat cel mai mult bănci centrale care nu erau independente de uh, organismele politice. Deci există acest principiu de separare a supravegherii prudențiale de politica fiscală și chiar și eu am spus acest lucru într-o carte scrisă împreună cu Daniel Gross. Dar, între timp, am fost expus și altor argumente în favoarea separării acestor prerogative și noi argumente. Primul este că dacă acordăm supraveghere microprudențială, uh, directă, acest lucru ar consolida prerogativele și influențele BCE și ar putea să afecteze echilibrul puterilor în Uniunea Europeană. Deci BCE ar fi o instituție prea puternică. Al doilea motiv este că trate, tratatul nu ne permite să asigurăm uh, sarcini de supraveghere unor asigurări, uh, companii de asigurări sau conglomerate financiare. Eu nu sunt în poziție să judec dacă extinderea responsabilităților BCE ar afecta într-adevăr acest echilibru al puterilor în UE sau dacă acest lucru ar fi un lucru pozitiv sau nu. Dar mie mi se pare că acesta este doar un pretext și un argument real și sarcinile cu care este însărcinată BCE uh, ar putea uh, fi uh, așa cum o stipulează tratatul și să nu uităm că BCE dă seamă, mai ales în fața Parlamentului European, uh, în ceea ce privește uh, acțiunile sale, acest lucru a satisfăcut ambele părți. În cele din urmă este argumentul legat și de asigurări, care și acesta poate fi uh, combătut. Argumentele pentru un rol mai puternic al supravegherii BCE au anumite avantaje și ar dori să vă explic acest lucru. În primul rând, nu trebuie să schimbăm tratatul. Articolul 105 aliniatul 6 poate fi aplicat dacă toate statele membre sunt de acord unanim și cu acordul Parlamentului European și acest articol poate fi utilizat și pentru a aborda chestiunea guvernanței și anume uh, păstrarea uh, independenței BCE și independența sa uh, monetară și separarea uh, între prerogativele prudențiale și cele de politică financiară. Dacă asigurăm uh, supravegherea prudențială unui alt organism față de BCE, ar trebui să schimbăm tratatul și într-o criză ca și cea actuală, dacă trebuie să așteptăm uh, după schimbarea tratatului, ei bine, uh, să nu uităm că același lucru poate fi uh, realizat și fără schimbarea tratatului. Dacă dăm prerogative de supraveghere prudențială BCE, ne asigurăm că există sinergii uh, între băncile centrale și BCE, care vor fi exploatate la maximum. Și în al treilea rând, supravegherea va fi pusă în mâinile unei instituții care are un istoric uh, pozitiv și care are expertiză tehnică și care are și un statut independent. Acest lucru nu trebuie subestimat. În al patrulea rând, criza actuală a arătat uh, nevoia de a consolida supravegherea macroprudențială care se concentrează pe componentele sistemice ale piețelor financiare și a fost lipsa unei perspective globale care a dus la natura contagioasă a crizei și a faptului că aceasta a fost subestimată chiar și în țări în care instituțiile financiare uh, erau estimate ca fiind solide. Supravegherea macroprudențială poate uh, nu poate fi Uh, condusă la nivel național și nu la nivelul zonei euro, trebuie să fie dusă la un nivel aproape de Banca Centrală. Și acestea sunt coerente cu recomandările uh, forumului uh, financiar și altor organisme care uh, au elaborat răspunsuri la această criză există și o uh, propunere de reglementare a sistemului de supraveghere. Iar BCE a pus bazele necesare pentru a merge pe această cale, mai ales prin pregătirea rapoartelor de stabilitate financiară. Dar este foarte clar că există atenționări în acest raport care nu vor fi preluate de autoritățile naționale. Iată de ce trebuie ca autoritatea care are supraveghere macroprudențială trebuie să aibă prerogativele care trebuie și dacă BCE este cea împuternicită cu supravegherea macroprudențială, trebuie să aibă prerogativele necesare. Și anume, uh, definirea cerințelor de raportare și prezentare, reglementare macroprudențială legată de prociclicitate, uh, atât la nivel transfrontalier, cât și la sectoare transfrontaliere. Să nu uităm că mai există și uh, probleme legate de uh, concentrarea riscului și problemele de lichiditate. Pentru a uh, evalua această supraveghere macroprudențială trebuie să avem acces la informațiile relevante. Uh, BCE trebuie să participe la colegiile relevante de supraveghetori în uh, grupurile bancare majore și trebuie să existe și un schimb major de informații la nivel național și european. Structura descentralizată a sistemului european permite controlarea puternică între băncile centrale naționale și BCE. Deci orice structură de supraveghere va trebui să se sprijine pe o combinație între luarea deciziei la nivel centralizat și o punere în aplicare descentralizată. Și uh, experiența eurosistemului poate fi foarte bună în acest scop. În anumite țări, Germania, Austria, a, autoritățile de supraveghere nu sunt parte din banca centrală și supraveghetorii cred că nu pot să uh, furnizeze informații asupra propriilor instituții către autoritățile europene din motive de confidențialitate. Și într-o piață financiară unică acest lucru este fără noimă. Aceste obstacole trebuie să fie înlăturate dacă dorim să avem un cadru de supraveghere robust. Pentru a depăși, depăși așadar uh, toate toată lipsa de stimulente pentru a furniza informații cu privire la sistemele uh, de bancare interne. Trebuie să avem o instituție independentă la nivel european care să asigure confidențialitatea și urmărirea scopurilor Uniunii. Iată de ce organismele de supraveghere europeane construite pe cadrul Lamfalusi au un centru foarte slab, care este pur și simplu un secretariat. Deci dacă continuăm pe calea acestor structuri, nu vom da autorităților naționale garanții sau imbolduri că trebuie să coopereze în mod eficient. În cele din urmă dați-mi voie să rezum uh, punctele principale ale discuției de astăzi. În primul rând, cadrul de supraveghere european trebuie să fie uh, consolidat în lumina experiențelor recente și ținând seama de zona euro, nu putem să uh, permitem crize să, te, să se dezvolte. Europenii suferă de pe urma problemelor uh, legate de criza financiară. În al doilea rând, trebuie să luăm o decizie politică, deoarece trebuie să avem o coordonare mai consolidată între organismele de luare de decizii la nivel național. În al treilea rând, coordonarea în Europa este credibilă doar, doar dacă asigurăm confidențialitate, independență și luarea uh, deciziilor eficientă. În al patrulea rând, există o astfel de instituție astăzi. Uh, își duce rolul în politica financiară și a fost asociată cu stabilitatea financiară, este vorba de BCE și de Eurosistem. În al cincilea rând, este o responsabilitate politică să se decidă care dintre instituții va avea supraveghere prudențială, va fi însărcinată cu supraveghere prudențială dar ideea este că nu putem să așteptăm prea mult. În cele din urmă, vreau să spun că BCE este gata să-și asume această responsabilitate pe care autoritățile politice eu vor putea desemna. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, euh, euh, Monsieur ministre Magui, de cette, ce plaidoyer. Mulțumesc, uh, domnule uh, ministre Binis pentru această pledoarie. BCE-ul și-a permis în ultima vreme să vorbească în mod foarte clar despre mizele supravegherii și dumneavoastră ați fost uh, greitor în acest sens. În uh, calitate de parlamentar european, și în cazul în care am fi consultați, în cazul în care un astfel de mecanism ar fi pus pe picioare, trebuie să spun că uh, echilibrul puterilor este o chestiune care ține de spunderea politică și nu de directoratul băncii centrale. Și pentru noi este un subiect foarte important. Deschid discuția, poate colegul meu ceh ar dori să adreseze o primă întrebare. Uh, dacă nu, am deja o listă de persoane care mi-a cerut uh, cuvântul în dezbaterea anterioară. Aș da, primul rând, cuvântul delegației Greciei și apoi delegației Poloniei. În primul rând, Grecia, care dorește să intervină. Nu, Grecia cedează cuvântul Italiei, așadar, Italia, după care Polonia. Monsieur Baldassari, vous avez la parole. Domnule Baldassari, aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman. Since uh, the... Vă mulțumesc, domnule președinte. Deoarece domnul Pirismachi a vorbit în engleză, oferindu-ne o perspectivă Uh, mai uh, bucuroasă sau fericită pe piața interpretariatului pentru interprenții uh, de limbă engleză, dar oferind o perspectivă negativă celorlalți interpreți, dați-mi voie să vorbesc eu în engleză. În italian, îmi cer scuze. Vreau să mă refer la un punct deosebit de important menționat de antevorbitorul meu. Am vorbit despre acest subiect uh, ieri. Senatul italian, în cadrul Comisiei uh, Financiare, a demarat uh, o, un studiu. Concluziile acestui studiu ne arată că pornind uh, de la dorința uh, Senatului uh, italian, Controlul piețelor financiare va trece, să sperăm cât mai rapid, la nivel european. Aceasta este aceeași concluzie pe care ne-a schițat-o tocmai domnul Binismaki. Uh, E vorba despre piețe integrate în care există însă o competiție. E vorba astfel despre piețe integrate, piețe integrate care se află totuși într-un proces al competiției. Prin urmare trebuie să se ia o decizie politică și mai apoi supravegherea trebuie să fie atribuită nivelului potrivit. Să trecem de la sistemele de supraveghere națională spre un sistem de supraveghere la nivel european. Să trec la întrebarea pusă de antevorbitorul meu. Să fie acum nevoie de o autoritate independentă sau uh, este suficientă autoritatea folosit, uh, care are responsabilități în ceea ce privește politica monetară? Adică această instituție, acest organism ar urma să îndeplinească ambele datorii. Acest uh, acest organism va trebui să evite apariția unor probleme tehnice la nivelul uh, acestui transfer de puteri. Autoritățile tehnice însă trebuie să urmărească efectele pe care un astfel de transfer l are asupra sistemelor naționale. Dacă guvernele naționale propun soluții atât de importante, este clar că respectivele autorități trebuie să ia în considerare și efectele pe care aceste decizii le pot avea. Aceste efecte vor rez rezulta din sfaturile pe care autoritățile tehnice le vor uh, transmite. Uh, ne confruntăm cu toate aceste probleme încă de la tratatul de la Maastricht. Și acum, uh, doamna președinte, vă rog să vă apropiați de finele întreprin, intervenției dumneavoastră reiau. Atâta timp cât nu există o politică economică eu, europeană, există pericolul ca fiecare stat în parte să facă ceea ce îi trece prin cap. Bine, Poate că exagerăm când vine vorba de obiectivele stabilite pentru inflație, de exemplu 1% pe anul acesta, mai puțin de 2% creștere economică. Președintele întrerupe. Yesterday. Vă rog să trageți concluzia. Uh, final... Dumneavoastră ați vorbit însă 15 minute ieri. Uh, voi uh, ajunge la întrebarea mea. Banca Centrală Europeană trebuie să știe clar că statutul băncii trebuie să fie modificat în cazul în care uh, se va concentra exclusiv asupra uh, inflației și nu ia în considerare evoluția economică și, de asemenea, uh, cursul valutar euro-dolar uh, american. Toate acestea vor avea un efect asupra piețelor europene și reprezintă o, pur și simplu o instituție care s-ar putea să aibă efecte negative prin deciziile sale asupra pol politicii europene la nivel european. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Polonia și apoi doamna Vandenburg. Mulțumesc, doamna președintă. Sunt președintele Comisiei pentru Relațiile cu Uniunea Europeană în cadrul Parlamentului polonez. În Polonia, integrarea sistemului de supraveghere financiară s-a operat acum câțiva ani. Aici am avut o dezbatere dacă acest lucru nu ar diminua oarecum rolul băncii centrale în calitate de autoritate de supraveghere. E bine, acum această comisie acționează ca uh, supraveghere financiară, dar s-au introdus alte finan uh, instrumente, Banca Centrală de Finanțe, precum și Comisia de Supraveghere Financiară, care coordonează toate activitățile legate de stabilitatea financiară în Polonia. S-au introdus și anumite instrumente legate de normele de siguranță prudențială, inclusiv garanția depozitelor. Acest lucru poate merge într-o altă direcție. Această supraveghere a mers și s-a orientat spre o altă direcție decât cea europeană. Însă, eu aș dori să vă atrag atenția asupra unui lucru. Nu toate țările UE sunt membre ale zonei euro, deci iată avem o primă dilemă dacă Banca Centrală are rolul de coordonare a supravegherilor asupra tuturor instituțiilor financiare în Uniunea Europeană, cum să rezolvăm această dilemă? A doua întrebare asupra care aș dori să vă atrag atenția este următoare și mă adresez domnului Calusec. M-aș adresa domnului Calusec. Este o chestiune care uh, vine din partea anumitor instituții financiare și bancare. Câteodată erau informații neveridice, câteodată erau vorba despre instituții foarte serioase cu privire la valoarea economică și comercială a anumitor întreprinderi. Bună oară, o întreprindere care a făcut beneficii și care, dintr-o dată, s-au notat de către o agenție de rating ca valoare comercială zero. Ei bine, aceasta poate duce la o lipsă de încredere. Și nu cred că este un fenomen izolat. Așadar, se pune întrebarea cum să reacționăm la nivel european, cum să luptăm împotriva unor astfel de fenomene și ce putem face cu agențiile de rating care au dreptul să publice astfel de informații. Oare aceste informații sunt veridice? Sunt ele credibile? Mulțumesc, doamna Vandenburg, pentru Parlamentul European. Două minute. Thank you, um, uh, and congratulations. Vă mulțumesc. Vă felicit, domnule Binismachis, pentru discursul revoluționar pe care l-ați ținut. Cu siguranță mâine vă veți afla pe prima pagina tuturor uh, ziarelor, pentru că uh, Afirmațiile dumneavoastră sunt uh, deosebit de, haideți să spunem, revoluționale. Este vorba despre o nouă poziție a Băncii Centrale Europeane în ceea ce privește sistemul de supraveghere. Mă număr printre membrii Parlamentului European care au pus permanent accentul asupra faptului că BCE trebuie să aibă un rol mult mai important trebuie să se ocupe în special, uh, să aibă un rol mult mai important în, acea, în ceea ce privește supravegherea prudențială. S-a menționat și o, uh, articolul 105, paragraful 5, 6 uh, din tratat. Acesta trebuie să fie la baza discuțiilor noastre în, la nivel european și să ne ajute în crearea noi structuri. Dați-mi voie să spun că nu cred neapărat că trebuie să punem uh, totul în mâna uh, BCE. Dați-mi voie să dau două argumente în acest sens. În primul rând, uh, argumentul pe care și dumneavoastră l-ați iterat în trecut această legătură între, mă refer la această legătură între responsabilitățile monetare ale băncii și mă refer aici și la calitatea Băncii Centrale Europene, Europene de a oferi lichidități băncilor în cazul în care acestea se află într-o situație dificilă, acesta fiind unul dintre rolurile esențiale ale Băncii Centrale europene, Europene, pentru că aceste ajutoare nu se mai află exclusiv în mâna băncilor naționale. Un al doilea argument ar fi uh, stabilitatea băncilor, uh, piețelor monetare. În momentul de față, în momentul acesta de criză, vedem că aceste uh, piețe financiare sunt caracterizate prin existența unor produse și instrumente foarte complexe care implică o serie de riscuri. Uh, păreți a neglija importanța grupului Cezar și a celorlalți actori care au rol de supraveghere pe piața financiară. Dați-mi voie să vă sugerez să integrați și pe acești actori în acest uh, sistem de supraveghere transfrontalier la nivel european. Mulțumesc. Doriți să răspundeți imediat sau pot să iau încă un rând de întrebări? Vă rog. Prima răspund al Senatore Baldassare. O să-i uh, răspund senatorului Baltazar, în primul rând. Uh, se obișnuiește adesea ca reprezentanții BCE să înceapă o intervenție în uh, engleză și mai apoi să-și continue Uh, intervențiile sau să-și ofere răspunsurile în limba italiană. S-a adresat o întrebare care aș răspunde pozitiv. Afirmativ. Da, băncile centrale sunt conștiente de impactul pe care politicile lor îl au asupra economiilor statelor membre. Sunt de părere că în ultimii 10-15 ani Banca Centrală Europeană și de asemenea alți actori au fost conștienți de situația de pe piață. Anul trecut am avut o inflație de 4% pe ansamblu. Uh, anul trecut, în iulie, toate ziarele la nivel european se refereau la teama aceasta de panica creată de creșterea mm, inflației. 4% în Italia, cel mai, cea mai înaltă rată a inflației din anii 90 încoace. Acum avem o, un alt motiv de îngrijorare. Inflația, rata inflației scade și acum avem nevoie de o politică monetară care să ofere um, soluții pe termen uh, mediu. Consider că um, am făcut fața așteptărilor până în momentul de față, însă nu acesta este subiectul pe care îl discutăm uh, astăzi. Ce doream să accentuez în dimineața aceasta? Este evident că avem nevoie de uh, responsabilități uh, superioare la nivelul BCE pentru a ne ocupa de supravegherea macroprudențială toate instituțiile sunt de acord că trebuie să întărim această dimensiune europeană și atunci BCE este pregătit a fi organismul care să se ocupe de lucrul acesta. De fapt, acesta este părerea existentă la, maj- la nivelul majorității statelor membre. Banca Națională Italiană, cea din Spania, din Franța, cea din uh, Olanda, uh, Uh, state în care, această, uh, în care problema politicii monetare și funcția de supraveghere nu, care coexistau la nivelul băncilor centrale nu a fost o, o problemă niciodată, ne oferă un exemplu pozitiv în ceea ce privește faptul că BCE își poate asuma cele două responsabilități uh, concomitent. O altă pro- uh, problemă care s-a recunoscut la nivelul acestor state care aveau uh, sau au avut o politică uh, monetară oarecum conservatoare, spre deosebire de alte state, precum Cehia, în care Banca Centrală nu are această func- funcție de supraveghere, am văzut, de fapt, că nu, nu au existat probleme. Toate aceste probleme pe care, la care ne-am referit pot fi uh, rezolvate. Este adevărat că articolul 105, aliniatul 6, poate fi folosit atât pentru zona euro, și consider că trebuie să fie folosit uh, pentru, uh, pentru întărirea uh, supravegherii macroprudențiale la nivelul zonei euro. Și această responsabilitate poate fi preluată doar de către Banca Centrală Europeană. Cred că suntem cu toții de acord. Dacă statele membre își doresc lucrul acesta, pot folosi prerogativele oferite uh, Uh, de articolul 105 aliniatul 6 pentru a oferi BCE prerogative la nivel european. Uh, vă amintesc că BCE face parte dintr-un sistem. Există cele 27 de, uh, de bănci naționale și mai există Banca Centrală Europeană. Există întruniri Uh, regulate între reprezentanții tuturor uh, sta, uh, băncilor acestor băncilor acesta, acestea centrale, iar Banca Centrală Europeană are responsabilități la nivel european, nu are responsabilități doar vis a -vis de băncile centrale naționale. Cred că în ceea ce privește intervenția ultimului uh, vorbitor, v-am răspun, răspuns deja la întrebare. Există deja precedente, cazul uh, francez, cazul italian, care ne dovedesc faptul că uh, aceeași bancă centrală poate oferi acest ajutor de urgență, dar poate să se ocupe și de partea de supraveghere. De obicei, băncile centrale naționale sunt cele care oferă instituțiilor de creditare aflate în dificultate uh, un ajutor. Bine, nimeni nu-și dorește ca Banca Centrală Europeană să aibă responsabilități în ceea ce privește supravegherea piețelor. Arhitectura pe care o cre creem se constituie pe doi uh, piloni, pornind de la uh, într-unul dintre piloni, uh, pornind de la Cezar și al doilea pilon este reprezentat de supravegherea macroprudențială re, realizată de către Banca Centrală Europeană și de băncile naționale. Care ar fi alternativa dacă aceasta nu este acceptată? Avem uh, un, un, uh, o arhitectură pe, pe trei piloni, uh, o supraveghere prudențială, o supraveghere a piețelor financiare și controlul la nivel național. Cred că această alternativă este mult mai complicată. Vă mulțumesc. Are cuvântul delegația din Grecia. Domnule Badre, V-ați înscris uh, la runda precedentă, doriți să luați și acum cuvântul? Dacă nu, atunci primește cuvântul delegația din Austria și domnul Clint. Deci acum are cuvântul delegația din Grecia. Θέλω καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή γιατί ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένο και πολύ... Vă mulțumesc. Aș dori să îl, să-i mulțumesc domnului Bini Smaghi pentru că a, s-a descurcat foarte bine și ne-a dat informații foarte interesante. Aș dori să uh, mă refer la trei aspecte legate de criză. Ocupare, în primul rând, dezvoltare, în al doilea rând și apoi coeziune socială. Considerați că în uh, contextul extinderii Uniunii Europene, rolul de prevenire al Băncii Centrale Europene ne-ar permite să extindem criteriile, astfel încât aspectele înainte menționate să fie în atenția Băncii Centrale Europene. A doua întrebare. Cred că e limpede că încrederea cetățenilor în bănci a dispărut. Însă mă întreb uh, cum stăm cu încrederea între bănci. Lipsa de lichidități a creat o problemă. Cum poate încerca să abordeze Banca Centrală Europeană această problemă? Ce poate și ce ar trebui să facă Banca Centrală Europeană în acest sens și ce poate face pentru a se asigura că asistența acordată băncilor poate ajunge în fine uh, în economia reală, la nivelul IMM-urilor, de exemplu. Banii injectați în sistemul bancar nu par să ajungă încă la întreprinderile mici și mijlocii. Vă mulțumesc! La parole la... Mulțumesc. Are cuvântul delegația din Austria și apoi domnul Clinț. Äh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Consider că suntem uh, deja capabili să lăsăm uh, supravegherea microprudențială la nivelul uh, instituțiilor internaționale. În ceea ce privește supravegherea macroprudențială, sunt de părere că aceasta ar trebui să de, ar devină o responsabilitate a Băncii Centrale Europene. Pornind de la situațiile din trecut, de la speculațiile de pe piețele financiare, e clar nevoie de o supraveghere uh, înăsprită, pentru că știm că pierderile înregistrate la diferite bănci nu au fost detectate la timp. Sunt importante, de asemenea, și uh, agențiile de rating, care trebuie să fie din nou definite la nivel internațional, la nivel uh, european. Am mari uh, așteptări de la întrunirea G20, pentru că e clar că avem nevoie de o structură globală de supraveghere pentru a pune capăt acestor speculații, acestor afaceri necurate la nivelul piețelor financiare. Merci, Wolf Klintz. Da, Domnul Clint. Da, vă mulțumesc. Domnule Binismaghi, am fost încântat de intervenția dumneavoastră. Sunt sigur uh, că și alți colegi uh, îmi împărtășesc părerea. Sunt într totul de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește uh, ceea ce s-a întâmplat în Germania ne dorim de mult timp ca Banca Centrală a Germaniei să colaboreze mult mai strâns cu Banca Centrală Europeană. Ați spus uh, bine când ați spus că uh, această decizie trebuie să fie una politică. Dați-mi voie să vă întreb, uh, considerați că există deja voință politică în acest sens? Eu mă cam îndoiesc. Colegul din Pol- Polonia a spus că britanicii nu, au făc, nu fac parte încă din zona euro. Uh, Eh, sunt o, o, eh, este clar că avem eh, toate prevederile tratatelor la dispoziție pentru a crea acest nou sistem, însă dacă e sau nu să, să folosim pe de-a întregul toate aceste posibilități care ne stau la dispoziție, mă îndoiesc din nou. E clar că la nivel național toate măsurile sunt uh, total diferite în ceea ce privește combaterea uh, crizei financiare. De cum de credeți dumneavoastră că vom reuși să ajungem la un consens în ceea ce privește stabilirea uh, unor noi prerogative acordate băncii centrale europene privind eh, eh, supravegherea macroprudențială. Colegul din uh, Italia ne-a spus din nou ce ar trebui să facem și să nu facem, ce, să, ce uh, prerogative să acordăm uh, băncii centrale europene și pe care să nu le acordăm. Colegul din Italia spunea câte ceva despre tratatul de la Maastricht care ne, ne impune limite. Întrebarea mea, cum credeți că s-ar putea stabili un calendar astfel încât să ajungem într-adevăr cel puțin pe calea cea bună? Vă mulțumesc. Preferați să mai luăm o rundă de întrebări? Astfel uh, veți avea cuvântul pentru mai mult timp. Domnul Ghini are cuvântul din partea Italiei și apoi delegația din Portugalia și apoi doamna Ferrera. Domnul Ghini. Le Nini, Comisia pentru Bugete de la Senatul din Italia. Domnule Binismaghi, Ați făcut uh, o prezentare Uh, succintă, însă cu idei foarte importante. Eu aș dori să fac însă o prezentare mai generală și să vă adresez câteva întrebări. În, ultimii, în ultimile zile am auzit foarte multe uh, informații interesante și s-au vehiculat tot felul de principii pentru a combate criza. Uh, s-a vorbit despre planurile europene de redresare, măsura de a face față protecționismului la nivel național, noul cadru care este în studiu pentru a aduce mai multă transparență și pentru a consolida uh, Uh, fiabilitatea și stabilitatea sistemului financiar. Ieri, domnul comisar Almunia ne-a spus că uh, pun starea de aplicare a planului de redresare european se ridică la 1%, ceea ce înseamnă că unele țări au atins 1,5%, alte țări mult mai puțin. De exemplu, Italia, din cauza unor probleme bine cunoscute, constrângerilor bugetare, uh, se află la 0,5%. Domnul ministru ceh al finanțelor și dumneavoastră ați spus în această dimineață că procesul legislativ pentru a consolida regulile de pe piața financiară nu se află decât la început, chiar dacă obiectivele sunt foarte bine definite. Eu am impresia că ideile din Europa în acest domeniu sunt excelente, însă nu sunt suficient de ferme pentru a pune pentru a pune în, aplicare un, uh, o reacție uh, suficient de puternică pentru ca rezultatele să se simtă și în Europa. Nu se știe însă cum va arăta Europa după criză. Dacă Banca Centrală Europeană nu ar fi scăzut uh, dobân, rata dobânzii, cred că criza ar fi fost și mai gravă. Și ați spus uh, o idee care e interesantă și pe care o împărtășim. Nu ne putem permite să irosim această criză. Trebuie să luăm decizii mult mai rapide. Deci aș dori să vă întreb următoarele. Doriți uh, ca Europa să poată defini și să uh, Uh, pună în aplicare aceste aspecte în săptămânile viitoare, să, să, să lanseze un plan mai incisiv pentru a lansa consumul gospodăriilor, care uh, sunt mult mai afectate decât uh, statele membre. Și puteți face și o comparație cu planul american? A doua întrebare în legătură cu uh, bonificarea sistemelor uh, instituțiilor financiare europene care au cauzat criza. Mă întreb dacă criza financiară și-a făcut simțite toate efectele în Europa sau dacă trebuie să ne așteptăm la vremuri și mai tulburi. Și apoi, referitor la una dintre temele pe care le-am uh, discutat ieri, acordarea creditelor întreprinderilor pentru a alimenta investițiile. <clears throat> cum spunea și dumneavoastră, această criză este supranațională. În, noul cad, în cad, contextul noului cadru de reglementar la care mă refeream înainte, aș dori să știu dacă se cooperează pentru a proteja mai mult întreprinderile în ce privește creditele acordate de bănci și care poate fi rolul Băncii Centrale Europene în acest sens. Mulțumesc delegația Italiei, portugheză, ă, delegația portugheză, spunem doamna președinte, și apoi doamna Ferrera. Mulțumesc! Aș dori, în primul rând, să îl felicit pe domnul Smaghi pentru prezentarea foarte interesantă. Mi-a plăcut foarte mult abordarea dumneavoastră în legătură cu peisajul actual uh, uh, financiar și bancar și aș dori să mă refer la integrare, inovare și competiție, cele trei elemente ca principale trăsături ale activității bancare. Sigur, sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că confidențialitatea și competiția sunt adevărate piedici la o mai mare și mai strânsă cooperare și coordonare în legătură cu aceste aspecte, dar împărtășesc și ideile dumneavoastră inovatoare de a crea un sistem de supraveghere macroprudențială pentru a aborda aceste probleme. În orice caz, știu că un organism de supraveghere macroprudențială trebuie să aibă efecte macroprudențiale eficiente. Deci trebuie să se pornească de la nivelul local uh, și să se urce în sus uh, spre nivel uh, european pentru a rezolva problemele. Și în această ordine de idei aș dori să vă pun trei întrebări foarte pragmatice. În primul rând, la nivelul supravegherii locale, cum funcționează sistemul de supraveghere al băncilor? Sunteți de acord că ar fi interesant să avem echipe de audit uh, la nivel local al băncilor pentru ca supravegherea să se facă mai eficient. Spun acest lucru pentru că modelul spaniol, de exemplu, e modelul de bune practici în acest domeniu avem foarte multe eșecuri în ce privește supravegherea la nivel local, dar din punctul meu de vedere, modelul spaniol din anii 90 e întrucâtva un exemplu pe care ar trebui să îl urmăm pentru a avea un sistem de supraveghere eficient la nivel local. Aceasta a fost prima întrebare. A doua întrebare. Sunteți de acord cu o separare totală între auditare și consultare. Pentru că în Europa avem această problemă. Știm că în Statele Unite, în urmă cu cât, câțiva ani, au fost câteva scandaluri, Enron, un conflict de interese, pentru că era un amestec între auditul extern al sistemului bancar și consilierea, dar și această problemă persistă încă în Europa și mă întreb dacă sprijiniți uh, o abordare inovatoare, un cadru inovator pentru a face o distinție totală între audierea externă și consultarea în sistemul bancar. Și, în fine, știu, e greu să abordăm problema paradisurilor fiscale. Știu că se fac eforturi foarte mari pentru a avea un sistem de coordonare la nivel uh, internațional. Dar e foarte greu să avem rezultate pozitive, pentru că Există o varietate imensă necontrolată de paradisuri fiscale. Și astfel, în acest sens, aș dori să vă întreb dacă sunt de acord uh, cu o soluție precum un catalog al mișcărilor transfrontaliere financiare și bancare. Cu un astfel de registru, un catalog central, Poate am putea exercita un fel de control, poate nu total eficient, dar am putea avea un astfel de control în ce privește tranzacțiile financiare și bancare în uh, domeniul transfrontalier. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Eliza Ferrera. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule Bini Smaghi, pentru această prezentare care, așa cum spunea colega mea, mi se pare și mie uh, revoluționară. Cred că avem uh, multe idei interesante, uh, iar uh, ideea mea urmărește raportul adoptat în Comisia ECON în ce privește relansarea economiei europene. Ideea este să consolidăm rolul Băncii Centrale Europene și al structurilor de supraveghere. Întrebarea colegilor Van der Burg, întrebările colegilor Van der Burg și Clint sunt uh, foarte interesante și aș dori să știu cum va evolua situația. Eu vă voi pune două întrebări specifice legate de o principiu, un principiu fundamental o putere mai mare acordată trebuie să meargă mână în mână cu o încredere mai mare și cu o anumită solidaritate, având în vedere funcția pe care are o bancă centrală europeană. În prezent, între statele membre există niveluri foarte diferite în materie de negociere a datoriei internaționale pe care statele respective au uh, contractat-o. Spreadul este diferit de la o țară la alta. Există țări mai uh, mare, uh, există țări în care uh, datoria e mai mare, în altele datoria e mai mică. Mă întreb dacă Banca Centrală Europeană are uh, idei clare în această în acest sens. Euroobligațiuni, de exemplu, ar putea fi emise pentru a consolida sistemul de uh, încredere. Apoi se vorbește foarte mult despre redresarea economiilor europene și moneda unică europeană uh, a avut foarte multe efecte pozitive. Dar să nu uităm că inflația a fost creată de mișcările speculative de pe piața uh, mondială, iar uh, măsurile băncii centrale nu au reușit să combată total inflația. Rata de schimb a avut efecte asimetrice în toate economiile europene și a, uh, a afectat negativ economia europeană și exporturile europene. Pe de altă parte, rata de schimb nu permite redresarea economiei europene pentru că lipsește încrederea. ați vorbit despre Fed, despre Banca Centrală Americană. Mă întreb dacă consolidarea competențelor e compatibilă cu obiectivul de control al inflației ca obiectiv prioritar al Băncii Centrale Europene în acest uh, proces de analiză deschisă ne întrebăm dacă nu putem să urmărim un obiectiv unei inflații medii într-o lume globalizată și în criza actuală din sistemul european. Vă mulțumesc! Uh, Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări și aș dori să fac o mică introducere. Pentru că mă simt cumva frustrat pentru că consider că în contextul actual de criză nu se face suficient la nivel european în mod coordonat. Dacă ne întrebăm la ce s-a întâmplat, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimile luni, o instituție a luat măsuri rapide Sigur, putem fi pentru sau împotriva acestor măsuri, prea repede, prea lent, dar în orice caz, o singură instituție a făcut ceva, Banca Centrală Europeană. E singura instituție care poate lua măsuri în 10 minute, într-o oră. Avem o teleconferință și luăm o decizie, de exemplu, într-o oră. Reversul medaliei este că luăm o singură decizie care vizează un singur domeniu, respectiv rata dobânzii. Rata cu care finanțăm operațiunile noastre. Nu avem decât acest instrument la dispoziție. Pe parcursul crizei au mai existat uh, instrumente pentru a ajuta crearea de lichidități în sistemul bancar. Însă, această criză este mult mai complexă și are atâtea variabile încât nu putem să ne așteptăm ca Banca Centrală Europeană să rezolve toate problemele. Delegatul din Grecia m-a întrebat în legătură cu ocuparea forței de muncă, coeziunea socială, dezvoltarea. Sigur, sunt elemente vitale, dar mă întreb dacă putem rezolva toate aceste probleme prin rata dobânzii. Cred că e, răspunsul e mult mai complex și din teoria, teoriile economice știm foarte bine că fiecare instrument nu poate atinge decât un obiectiv. Sigur, el uh, se repercutează și asupra altor realități. Suntem conștienți de, același, de acest lucru. Pe de altă parte, au fost puse multe întrebări și s-a solicitat uh, crearea unui răspuns european coerent. Totuși, aceste politici și aceste decizii, politice fiscale, datoria publică, uh, contractarea datoriei, dobânzile legate de datorie, toate aceste subiecte sunt doar de competența statelor membre. Și nu se va lua nicio decizie astăzi pentru a schimba situația. Noi vorbim astăzi despre supraveghere prudențială. Cred, sper că toată lumea e de acord că Banca Centrală Europeană ar trebui să aibă această competență de supraveghere prudențială, cel puțin în zona euro. Cred că nimeni nu, uh, nimeni nu se opune acestei idei. Problema însă e să vedem ce se întâmplă cu țările care nu au zon, uh, moneda unică europeană și uh, cum se face uh, supravegherea prudențială asupra băncilor individuale. Și sigur, e o problemă complicată. Ce am spus astăzi este că dacă există o decizie politică să există o dimensiune europeană mai puternică în ce privește supravegherea prudențială, Banca Centrală Europeană e locul potrivit pentru acest lucru. Nu cred că e o idee revoluționară dar am încredere în faptul că voința politică va urma, pentru că după ce grupul la Rozier își va prezenta concluziile, Comisia va trebui să facă o propunere în legătură cu cum cu, cu cum va trebui să procedăm în continuare. Va trebui să modificăm articolul 1056 pentru a conferi Băncii Centrale Europene competențe în domeniul uh, supravegherii uh, prudențiale. Uh, toată lumea e de acord și sper ca și statele membre să fie de acord cu acest principiu. Sigur, la mijloc e în joc unanimitatea, dar sper că toate țările, cel puțin cele din zona euro, vor fi de acord să se acorde băncii europene competen- centrale competențe cel puțin în domeniul supravegherii macroprudențiale. Dacă faci parte din zona euro, ai dat datoria să procedezi astfel. Dacă nu ești în zona euro, euro nu ești afectat, să zicem, dar nu sunt motive să te pui împotrivă problema mac- supravegherii macroprudențiale, mă scuz, microprudențiale, situația este mai complexă pentru că unele țări preferă prudența. Știu, dumneavoastră ar trebui să știți că voința politică e mai greu de obținută, dar atunci când s-a redactat tratatul de la Maastricht, după crizele pe care le-am traversat în sistemul de uh, schimb valutar în Europa, această criză, sper eu, va duce la un salt înainte. Întotdeauna spunem, toată lumea spune că avem nevoie de mai multă Europa, de Europa mai puternică, dar când trebuie să treci de la vorbe la fapte, trebuie să ții promisiunile cu, um, dacă mă uit în, înapoi, cred că eu aș spune că Europa e mai puternică decât înainte. Pentru a reveni la ce poate face Banca Centrală Europeană pentru a restabili încrederea în sistemul bancar, o întrebare adresată de mai mulți deputați. Așa cum am spus, Banca Centrală Europeană are rata de schimb și lichiditățile în mână. Problema este că băncile nu au încredere una în alta datorită solvabilității, riscului de solvabilitate. Și aceasta este Uh, în afara competenței sau controlului Băncii Centrale Europene. E de competența uh, trezoreriilor naționale. Întrebarea astăzi este să vedem dacă băncile au suficient capital pentru a se asigura că pot face față unui șoc. Și când piața nu are încredere, când nu crede că așa e situația, uh, prețurile, prețul acțiunilor scade foarte mult și astfel băncile se tem să împrumute sectorului privat. Cu atât uh, bursa cade, cu atât uh, uh, dorința băncilor de a acorda credite sectorului privat, IMM-urilor, scade. Deci, care este soluția la această problemă? E nevoie de lichidități de capital la bănci și, din păcate, nu e sarcina Băncii Centrale Europene, ci a guvernelor naționale, a organismelor naționale de reglementare de și e, e o dezbatere care are, are loc acum în Europa, să se asigure că băncile au lichidități pentru ca ele să uh, acorde credit sectorului privat. Cealaltă întrebare este dacă Europa poate deveni mai puternică dacă poate lua inițiative pentru a lansa economia. Dacă facem comparația cu Statele Unite, ne dăm seama că efectele negative în Europa sunt mult mai mici. Dar trebuie să ținem cont și de faptul că situația, cel puțin pe piețele financiare, este diferită de cea din Statele Unite. În al doilea rând, în Europa avem stabilizatorii auto automați care sunt mai puternici și care nu sunt incluși din oficiu în calculul la care se refera senatorul Lenini. Acest 1% este deasupra acestor stabilizatori automați, automați pe care sistemele financiare le au în Europa. Deci, dacă adăugăm și acest stabilizator, ne dăm seama că mecanismul nostru este mai puternic. Dacă vrem să mergem mai departe, e până la urmă la latitudinea guvernelor naționale. Dar scopul nostru nu este astăzi pactul de stabilitate și de creștere. Cu toții suntem de acord că suntem într-un context excepțional. Putem depăși pactul de stabilitate și de creștere economică. Problema o reprezintă piețele financiare. Există un risc ca lipsa de încredere în piețele financiare uh, și a cetățenilor în sistemul bancar să se transforme într-o încredere în state, în general. Și în anumite situații Uh, pericolul este foarte mare și când un stat, să zicem, și-ar dori să finanțeze un program de redresare, să nu poată emite obligațiuni, ceea ce poate duce statul respectiv uh, la faliment. Și cred că aici este, se află limita guvernelor în dorința lor de a cheltui mai mult. Și în Europa trebuie să fim uh, prudenți, pentru că având în vedere situația demogra- demografică, faptul că populația îmbătrânește, guvernele nu trebuie să depășească anumite praguri. Deci Europa are alte probleme, nu pactul uh, de creștere și de stabilitate, ci structura demografică a Europei care reprezintă o limită în sine. Pentru a răspunde colegului din Portugalia. Întrebările puse sunt foarte tehnice. În legătură cu auditarea, trebuie să existe echipe de supraveghere în orice bancă, cel puțin în uh, băncile mari. E practica astăzi. Problema e că nu putem avea această structură la nivel european, dar uh, un sistem de supraveghere la nivel european ar putea permite să continuăm în direcția indicată de dumneavoastră. Doamna Ferreira mi-a spus multe întrebări. Încă o dată, Banca Centrală Europeană nu are decât un instrument rata de schimb. Nu putem cere băncii centrale europene să facă totul. E foarte greu deja să ne asigurăm că cetățenii noștri au inflație scăzută pe termen mediu. Și aș dori să vă mai spun ceva. Se spune, se vehiculează ideea că în Europa, în zona euro, ne descurcăm mai pro, situația este mai gravă decât în rest. Unii spun că în zona euro, euro creșterea e mai mică decât în Statele Unite. Dacă ne uităm la ultimul deceniu, din 90 până la lansarea euro, singura diferență între SUA și zona euro este creșterea populației. Per capita. Dacă ne uităm la PIB-ul pe cap de locuitor în zona euro și în Statele Unite, rata creșterii a fost aceeași. Nu e de adevărat că zona euro, în general, mă rog, și în zona aceasta sunt țări care o duc mai bine și altele care o duc mai rău, dar uh, noi ne, suntem responsabili cu media. Ei bine, în medie, rata creșterii a fost aceeași în zona euro, precum în Statele Unite și de altfel și în Statele Unite avem anumite state în care se crește foarte rapid și în altele în care creșterea este mai mică și chiar și într-un în interiorul unei țări există aceleași discrepanțe. În ceea ce privește ocuparea forței de muncă, noi am creat mai multe locuri de muncă față de Statele Unite. Acum suntem într-o criză, dar și ei se regăsesc într-o perioadă de criză. Așadar, când ne uităm la performanțele euro și performanțele informațiile BCE, trebuie să putem, cred că putem spune că nu avem uh, un istoric uh, prost. Stabilitatea este mai bună decât în trecut și aceasta este limita, practic, a unui instrument unic și acest instrument este prioritar. Poate că avem nevoie și de alte instrumente pentru a face față tuturor problemelor, precum șomajul, precum creșterea și aceste instrumente se regăsesc la nivel național. Așadar, acum trag concluzia și răspund uh, domnului din Grecia, că vorbim despre coeziune socială, este foarte important ca la nivel național politicile să fie îndreptate către aceste domenii ale ocupării și ale uh, coeziunii sociale și din nefericire anumite poli- politici nu au mers pe această cale. Trebuie să remediem acest lucru pentru a ne asigura că zona euro în țări în care există dezechilibre mari să se corecteze aceste dezechilibre foarte mari. În ceea ce privește paradisurile fiscale, întreabă doamna președinte, nu aveți niciun comentariu. Uh, Mă rog, nu este un comentariu din partea BCE, nu suntem noi competenți, dar dacă doriți care, să știți care este poziția noastră, e bine, în uh, postul meu anterior eu luptam împotriva acestor paradisuri fiscale, dar nu a fost ușor pentru că aceasta este o chestiune globală și trebuie să fie de acord cel puțin țările mari, trebuie să fie unite. Dar, din nefericire, chiar și în interiorul Europei nu există o poziție asemănătoare în ceea ce privește evaziunea uh, fiscală și centrele offshore, dar paradisurile fiscale sunt o prioritate. Doamna președinte, am încă o cerere de luarea cuvântului din partea Parlamentului European și și eu aș dori să pun o întrebare, dar mai există alte întrebări din partea Parlamentelor Naționale? Nu? Atunci Domnul De Santos are cuvânt, după care și eu voi pune întrebarea Domnule De Santos. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu doresc să mă alătur felicitărilor care au fost adresate domnului Binis Maghi. Intervenția dumnealui este foarte, aduce un aer proaspăt, dar aș dori să subliniez un punct. Acest punct este legat de contradicția care există și, de altfel, sunt în acord cu colegul meu uh, din Grecia, care a mai spus acest lucru. Am uh, vorbit despre reglementare, dar, de fapt, era riscul de a omorâ găina cu ouăle de aur, de a omorâ creativitatea și inovația. Dacă creștem, uh, dacă accentuăm reglementarea și dacă acest lucru se concretizează, ei bine, asta poate să ducă la moartea creativității și la moartea inovației. Suntem într-o criză financiară brutală în toiul acesteia și Banca Centrală, la mijlocul anului trecut, a crescut rata dobânzii. Sunt de acord cu dumneavoastră. BCE a fost instituția care a acționat cel mai rapid. Domnul McCreevy spunea acum câteva luni că nu există criză, că era pur și simplu o mică pană și câteva dezechilibre financiare. Ei bine, acum vedem de fapt despre ce este vorba. Așadar, Eu cred că trebuie să vedem care sunt obiectivele BCE, precum și sarcinile BCE. Doresc să spun că sunt pe deplin de acord cu propunerile dumneavoastră. BCE trebuie să aibă un rol mai pregnant în sistemul de supraveghere. Așadar, cred că propunerile care au fost avansate în intervenția dumneavoastră sunt cât se poate de progresiste. Aș încheia prin două întrebări cât se poate de concrete. Presa europeană și cel puțin în presa europeană din țara mea au apărut anumite comentarii. Se spuneau următoarele. Vânzările de short sell sunt un rău necesar. Eu unul mie unul mi-e greu să concep acest rău necesar în calitatea mea de cetățean. De fapt, ar trebui să fie interzis acest lucru. Eu nu știu ce înseamnă un rău necesar și aș dori să pun două întrebări concrete. Înțeleg că domnul Binis Maghi nu poate să răspundă la anumite întrebări. Banca Centrală Europeană reia un bilanț al situației reale a sistemului financiar european, știe Banca Centrală Europeană la ce sume se ridică activele toxice, așa cum le-am numit în trecut, Ce reprezintă aceasta în raport cu PIB-ul european? Pentru că știm cu toții că, până la urmă, cetățenii europeni or să plătească uh, oalele sparte a doua întrebare, care este părerea Băncii Centrale European, Europene în trei domenii care sunt pe ordinea de zi a discuției europene? În primul rând, limitarea câștigurilor, pentru că există câștiguri scandaloase în pofida situației reale pe care o cunoaștem. Reglementarea capitalurilor de risc și, în același timp, eventuala interzicere a operațiunilor de short sale. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule! Pe acest punct uh, sunteți de acord cu propunerile formulate de Helmut Schmidt, printre alții, dar și el avea o autoritate uh, sigură în acest domeniu. Domnule Binis Maghi, eu poate că voi aduce o notă critică în acest concert de laude. Sunt uh, printre cei care pledează independența BCE, vreau să se consolideze rolul său în domeniul macroprudențial și credem că Banca Centrală a fost pe metereze atunci când a apărut criza. Ați spus că BCE nu poate să facă totul, dar cereți ca Banca Centrală să poată să facă multe. În această criză am avut două momente foarte dificile. În primul rând, este percepția mea. În primul rând, din punct de vedere al BCE, injecția de lichiditate a apărut ca nefiind capabilă să rezolve criza, pentru că această injecție de lichidități nu a rezolvat problema produselor toxice care mina încrederea în bănci, deci care împiedică întoarcerea la o piață interbalcară normală. Și a trebuit să ne așteptăm ca Lehman Brothers să, se, să transforme criza de lichiditate în criză de solvabilitate ca să facă ceva și guvernele. Oare Banca Centrală, în loc să se ocupe în iulie de riscurile unei inflații persistente pe salarii, nu ar fi trebuit oare Banca Centrală să vorbească mai clar și mai puternic, să convingă guvernele să se ocupe de aceste probleme și în același fel am observat că atunci când s-a instalat recesiunea, scăderea ratei dobânzilor nu a fost de ajuns și a fost nevoie de o coordonare a guvernelor pentru a pune pe picioare planele de redresare economică. Or, dacă merg pe uh, urma trasată de logica dumneavoastră, spuneți că Banca Centrală are toate instrumentele pentru a asigura supravegherea micro și macroprudențială. Eu nu spun că exclud această această soluție. Departe de mine această idee, ce spun eu, este că dumneavoastră, cu dosul palmei, îndepărtați chestiunea guvernanței globale și a chestiunii democratice. Nu putem transpune răspunderea democratică așa cum este el în Republica Cehă, în Italia, în Franța și în alte țări, în Banca Centrală Europeană. Dumneavoastră nu aveți în fața dumneavoastră un guvern care este interlocutorul dumneavoastră Fed îl are pe Geithner în fața lui, care, deci există o contrapondere reală care este instituită și pe plan european această contrapondere nu există. Bineînțeles, nu BCE trebuie să rezolve problema politică, dar eu vă atenționez în fața, uh, împotriva unui mecanism și suntem în într-un moment critic. Dumneavoastră a spus foarte bine, uh, tratatul de la Maastricht s-a născut din multe crize de rată de de schimb și criza în care ne aflăm astăzi va duce la o evoluție de același gen. E, sunt de acord, dar ar trebui poate să reflectăm. Responsabilitatea este a noastră, dar și a dumneavoastră, pentru că dumneavoastră, dacă doriți să meargă lucrurile bine, aveți uh, tot interesul să aveți în fața dumneavoastră un interlocutor politic solid. J'essaierai de, de répondre aux deux, aux deux questions en même temps. Aș dori să încerc să răspund la aceste întrebări în același timp. După cum știți, n-am nimic împotriva unui interlocutor politic. Dar aș dori să vă explic de ce nu funcționează astăzi lucrurile la fel. Domnul Dos Santos mă întreba dacă știm câte uh, active toxice sunt astăzi în sistem. Puteți pune această întrebare oricărei autorități naționale din Europa, nu poate să vă dea răspunsul. Banca Centrală Europeană nu știe nici ea, uh, nu are acest răspuns. Dacă cu 105.6 îmi dați această competență, poate într-o zi s-ar putea să vă pot da un răspuns specific la această întrebare. Astăzi culegem informații de pe piață de la diverse instituții, însă nu putem să vă furnizăm informații detaliate și precise. Și de aceea consider eu că atunci când vorbim de contrapondere politică în domeniul guvernării, mă întreb dacă astăzi, în contextul actual, o relație între autoritatea politică și autoritatea de supervizare bancară e justificată doar la nivel național. În multe țări, până relativ recent, până în urmă cu câteva luni, toată lumea credea că sistemul bancar era foarte performant și nimeni nu-și făcea îngrijorări, nu-și făcea griji. Însă, în acest context de griză globală, situația e atât de gravă încât ea necesită o viziune globală. Nu spuneam că totul trebuie să fie transferat la nivel european, însă cred că trebuie să avem o viziune globală, europeană sau cel puțin a zonei euro, pentru ca autoritățile naționale, descentralizate, să obțină toate informațiile posibile pe riscurile pe care sistemele naționale le uh, au în această situație globală. Deci această lipsă de interacțiune, de legătură între supravegherea micro și macro, care ne-a arătat care sunt limitele supravegherii la nivel național. Pentru mine, dialogul și tragerea la răspundere între autoritățile de supraveghere și autoritățile politice se poate face fără probleme, dar fără nivelul european, această tragere la răspundere doar la nivel național nu se justifică. Al doilea aspect la care aș dori să mă refer, vă dau același răspuns. În uh, ultimile luni, Banca Centrală Europeană a spus că injecția de lichidități nu e, nu e suficientă. E nevoie de mai multă transparență și de mai mult capital. N-am uh, spus asta chiar uh, urlând, însă, pentru că nu astfel procedează BCE-ul, dar am spus acest lucru de nenumărate ori. Și, repet, e nevoie de o uh, Uh, cooperare între statele membre și autoritățile naționale de supraveghere pentru a face față problemei. Și încă o dată, repet, dacă am fi avut mai multă putere, dacă am fi avut competență conform 105.6, cred că am fi putut fi mai eficienți pentru că tocmai în articolul 101.5.6 cerem putere, o, o competență de reglementare macro care au uh, efecte la nivel național asupra gestiunii de lichidități a capitalului, asupra provizionării, care ar fi avut un impact imediat. Și așa cum am spus eu, avantajul BCE uh, în structura sa actuală e că poate lua decizii rapide și cred că am fi putut avea astfel de decizii rapide în ultimile luni. Pentru a răspunde celorlalte întrebări ale domnului Dos Santos, avem în prezent un raport în legătură cu, mai multe rapoarte în legătură cu supravegherea și structura prudențială și aceste rapoarte ne prezintă riscurile și vă invit să citiți raportul cu privire la stabilitatea financiară din iunie 2007, chiar înainte de criză. Dacă citiți acest raport, uh, înțelegeți că acest raport a anticipat tot ce urmează să se întâmple. Noi am încercat să tragem anumite semnale de alarmă, dar ele nu au fost uh, auzite. Nu aș dori să mă refer uh, la, să, să exprim poziția în legătură cu bonusurile pe short selling și așa mai departe. Sunt uh, aspecte foarte tehnice care au și o latură politică. În încheiere însă, aș dori să termin pe o notă politică. Dacă dorim să înțelegem ce s-a întâmplat în Japonia cu ocazia crizei bancare. Principala problemă a fost întârzierea în procesul de recapitalizare a băncilor. Această întârziere s-a datorat în mare parte faptului că guvernul și parlamentul din Japonia nu au reușit să convingă cetățenii că singurul mod de a ieși din criză era să uh, convingă contribuabilii să pună bani la dispoziția băncilor. E un concept foarte greu de înțeles și de explicat dar, având în vedere uh, această criză dramatică, e singura opțiune pentru a, per, pentru a ne permite să ieșim din criză. A durat acest proces în Japonia trei ani și astfel s-a ajuns la deflație. Deci trebuie să încercăm să evităm să politizăm prea mult anumite aspecte în contextul actual Cred că intervenția în sistemul bancar trebuie să se facă în mod eficient și uh, aceasta în mare măsură. Vom ieși din criză și apoi vom încerca să abordăm o serie de probleme în legătură cu subiecte precum guvernarea băncilor, riscurile asumate de bănci și alte elemente. Dar cred că trebuie să evităm să creăm o situație în care recapitalizarea băncilor să nu poată fi acceptată din punct de vedere politic și să se creeze o tensiune între opinia publică și autoritățile publice din cauza acestor măsuri care permit um, despăgubirea celor care au pierdut foarte mulți bani în această criză. E un element important de care trebuie să ținem cont. în uh, situația actuală de criză. Vă mulțumesc pentru aceste răspunsuri și pentru această contribuție la schimburile noastre de idei, aceste propuneri care sper vor relansa dezbaterea în ajunul publicării raportului grupului La Rozier. Ajungem la sfârșitul acestor două zile de întâlniri și aș dori să-i dau uh, cuvântul copreședintelui meu, Olrich Vorvici, de la Uh, Parlamentul din Cehia pentru a trage concluziile temporare ale dezbaterii noastre. Aveți cuvântul. Uh, vážená paní uh, předsedající, paní předsedkyně, vážené dámy, vážení. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, stimați oaspeți. După cum am spus deja, la început, un uh, economist care nu depinde de o eventuală realegere, așadar un economist în adevăratul sensul uh, al cuvântului, ar proceda într-o manieră cât se poate de simplă, pornind de la formule binecunoscute. Însă, majoritatea dintre noi suntem politicieni, prin urmare avem o responsabilitate față de alegătorii noștri. Tocmai din acest motiv trebuie să creăm uh, reguli, uh, reglementări, condiții care să încurajeze piața liberă uh, o piață liberă, eficientă, prin intermediul reglementărilor respective. De asemenea, trebuie să asigurăm o liberă circulație a persoanelor, capitalului și bunurilor. Acestea sunt fundamentele Uniunii Europene. Da, într-adevăr, criza financiară care a început în Statele Unite s-a făcut resimțită și la nivel european. Uh, Însă, din păcate, nu am auzit aici nimic despre motivele care stau în spatele acestei crize. Consider că unul dintre cauzele, una dintre cauzele acestei uh, crize a fost abordarea lui Bill Clinton. El a exercitat presiune politică, astfel încât fiecare cetățean american să poată locui în propria sa casă. Această politică această presiune a administrației a dus la disponibilitatea crescută a băncilor de a oferi bani, uh, credite, chiar dacă aceste uh, bănci nu erau uh, capabile să ofere respectivele credite și beneficiarii nu erau capabili să le ramburseze. Acum resimțim efectele acestei uh, politici. Resimțim uh, la nivel european uh, aceste, aceste presiuni politice exercitate în America și care au fost efectele o adevărată recesiune economică, nu doar o criză financiară. Dați-mi voie să vă mulțumesc din suflet pentru această dezbatere deosebit de vivace, de, de deschisă. Uh, Dați-mi de asemenea voie să rezum câteva dintre cele mai importante teme care ar trebui să fie discutate și în viitor. Nu trebuie să le uităm pentru că, după părerea mea, o întâlnire precum cea de astăzi este importantă. Este importantă pentru că ajută la lansarea unor noi dezbateri care permit reprezentanților naționali, permit uh, politicienilor, permit uh, publicului să găsească uh, soluții acceptabile. Vorbim vorbim despre taxare, despre impozitare, vorbim despre paradisurile fiscale, vorbim despre impozitarea economiilor. Am menționat de asemenea accesul la credite cel puțin și cel mai important fiind accesul IMM-urilor la credite. Nu este vorba acum de uh, de politici ne gândim acum dacă avem nevoie de o supraveghere prudențială la nivel central, la nivel european. Am vorbit despre competiție de asemenea. Am, ne-am referit la competiția pe piața eh, globală și la necesitatea ca această piață, piață mondială să fie guvernată de norme unice. Acum se pune întrebarea dacă această supraveghere trebuie să devină un prerogativ al băncii centrale europene sau să rămână pur și simplu la latitudinea cen- băncilor centrale naționale. Se pune întrebarea care trebuie să fie rolul jucat de guvernele naționale. Un alt uh, domeniu care a fost atins în cadrul discuțiilor noastre a fost acela referitor la separarea auditului de consultanță. Bineînțeles, acest domeniu este strâns legat de ideea ratingului creditul, creditelor și agențiilor de rating. rating putem spune că în momentul în care se stabilește ceva, se cumpără ceva, e clar că se pot uh, stabili anumite uh, norme și reglementări, însă trebuie să există o, un scop final. De asemenea, ne-am referit la independența băncii centrale europene. Uh, Banca Centrală Europeană nu are o poziție similară cu Banca Centrală Americană, cu Fed, pentru că Fedul își are o contrapondere și anume administrația centrală. Uniunea Europeană, din punct de vedere al dezvoltării instituționale, trebuie în continuare să fie dezvoltată, trebuie să evolueze. Poate am uh, uitat câteva dintre temele menționate în cadrul discuțiilor. Însă, cele mai importante au, uh, au rămas în mintea mea și le, vor, le voi transmite a, uh, autorităților din statul pe care îl reprezint. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Avu, uh, stimate copreședinte, nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru complicitatea de care ați dat dovadă în operațiunea noastră și îi mulțumesc, îi mulțumesc și domnului Ian Hacek care a asistat la lucrările noastre și care în Republica Cehă este președintele Comisiei Naționale de Economie, Agricultură și Transport a Senatului. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Încă o dată ați fost foarte mulți la întâlnirea noastră în cea de-a cincea și ultima întâlnire a legislaturii actuale. Uh, și ca testament către succesorul meu voi transmite necesitatea unei astfel de întâlniri, poate într-o formă diferită, poate cu mai multe ateliere ca să aprofundăm anumite subiecte, dar oricum cred că această întâlnire pe chestiunile economice și monetare care ne vizează atât de mult pe plan european și național cu repartizarea competențelor diferite este cât se poate de binevenită. Uh, vă mulțumesc tuturor, mulțumesc celor trei comisari, ministrului, membrului Băncii Centrale care au participat la lucrările noastre, precum și directorului FMI. Mulțumesc tuturor membrilor secretariatului ECON care au contribuit la realizarea acest eveniment și la succesul lui și nu pot decât să vă doresc mult uh, hotărâre și mult angajament pentru ca în fiecare din parlamentele noastre naționale condițiile în care sunteți dumneavoastră asociați supravegherii punerii în aplicare a planurilor de sprijinire a băncilor și a planurilor de redresare economice să vă asigurați că acestea sunt într-adevăr puse în aplicare în serviciul cetățenilor noștri și pentru a ne întoarce la o uh, situație mai zâmbitoare pentru economiile noastre. Vă doresc o întoarcere plăcută